Dear colleagues. Dragi colegi, Rugo disculpe nel... Bună ziua, dragi colegi. Vă rog să-mi, cereți, îmi cer scuze din cauza vocii, însă astăzi sunt un pic afonă. Oricum, dumneavoastră o să ascultați eventual interpretarea Uh, față de ceea ce spun eu și probabil că vocilor să fie mai agreabile de ascultat. Bun, acum haideți să continuăm să discutăm despre un subiect care pentru noi întotdeauna a fost o prioritate și anume dreptul la apă. Înainte de a da cuvântul invitațiilor noștri, aș dori să vă amintesc faptul că Parlamentul a adoptat săptămâna trecută o, câte, mai multe rezoluții de urgență, una referitoare la Cambodgia și una referitoare la prizonieri, la disidenți și una referitoare la Vietnam, de asemenea. Comisia Europeană a prezentat un studiu referitor la impactul refer uh, în ceea ce privește migrația și Comisia noastră, cât și Comisia AFET, se vor aplica asupra acestui uh, studiu și plenul a adoptat cu o majoritate uh, covârșitoare o rezoluție referitoare la Venezuela și faptul că această țară trebuie să se întoarcă pe drumul democrației și respectării drepturilor omului și libertății de exprimare pentru prizonieri politici. Pe de altă parte, cred că ar fi important să știți că o persoană care a fost de mai multe ori alături de noi, cel puțin de mai multe ori în comisia noastră și despre care am discutat de mai multe ori, un apărător al drepturilor omului, Nabil Rajav, a fost arestat luna trecută și ne exprimăm îngrijorarea față de situația domnului Rajav și cerem tot sprijinul necesar pentru uh, respectarea drepturilor sale. Ceea ce a făcut întotdeauna este să-și exprime dreptul legitim de a protesta, de a solicita o schimbare în țara sa. Și de asemenea doresc să transmit un mesaj de solidaritate față de familia sa și uh, pot să vă spun că închisoarea este un loc pe care îl cunoaște foarte bine pentru că a fost uh, deținut de mai multe ori și dacă vă amintiți, a și participat la una din ședințele subcomisiei noastre pentru drepturile omului. Și nu sunt vesturi, vești bune acestea. Și astăzi va începe cea de-a 32-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului din cadrul Națiunilor Unite și uh, se va discuta situația a opt apărători a drepturilor omului, pentru că o, familiile lor se vor deplasa la Geneva. Și, de asemenea, există și decizia de a suspenda toate activitățile principalului partid din opoziție în Bahrein. Și dacă vi se pare oportun, putem să emitem un comunicat de presă uh, pe acest subiect. De asemenea, mi se pare foarte important ca subcomisia noastră să se aplece asupra situației din Bahrein și eventual în această după-amiază să vedem dacă putem găsi și alte activități sau inițiative în acest sens. În orice caz vom uh, pregăti deja un comunicat de presă. Și acum vom, comunic, vom continua cu munca noastră și vom uh, începe prin prezentarea invitaților noștri, mai întâi autorii acestui studiu, acestui uh, doamna Inga Winkler, care este cercetătoare și consultantă în, drept, în materia drepturilor omului și dreptul de a beneficia de apă potabilă și a publicat mai multe articole pe acest uh, subiect și lucrează de asemenea la Fondul pentru Justiție Globală și pentru Drepturile Omului. Apoi vom avea o intervenție din partea domnului Ricardo Petrela, care lucrează la Institutul European de Cercetare în ceea ce privește politica pentru apă și a ocupat diferite posturi ca și consilier, director la Viena, la Paris și în Bruxelles. Și a fost profesor universitar și a publicat diferite lucrări în domeniul mondializării și exploatării resurselor naturale și, evident, dreptul la apă potabilă. Și am să dau mai întâi cuvântul doamnei Winkler, care ne va vorbi despre studiu și concluziile pe care le putem uh, trage. Vă rog. Muchas gracias. Um, Madam Chair, distinguished members. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei, doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici și să vă pot prezenta concluziile studiului pe care l-am realizat anul trecut. Mă bucur foarte mult să văd că comisia dumneavoastră continuă să se ocupe de subiectul apei. Am lucrat cu raportorul special pe aceste chestiuni. Catalina de Albuquerque și știu că această preocupare este una importantă. Mă bucur să văd că ea continuă. Mă bucur de asemenea să văd că am ajuns la un punct unde nu mai discutăm dacă există un drept uh, la apă, ci discutăm și implicațiile în termen de mm, formulare de politici și în termen de diverse domenii de politici în, în mm, relație cu conflictele legate de apă. Lucrând la acest studiu anul trecut, mi-am dat seama că Există mai multe concepții greșite atunci când privim din uh, perspectiva drepturilor omului um, uh, conflictele legate de apă și cu asta aș dori să încep. Pentru că există ideea că apa este noul petrol și că uh, vor exista războaie legate de apă, însă cercetările arată uh, că acest lucru este improbabil și că o cooperare în ceea ce privește gestionarea resurselor de apă este mai probabilă. Dacă ne uităm la nivel local, um, conflictele pot exista, însă um, cele cu adevărat violente sunt o excepție. Cel mai des ele sunt rezolvate însă într-un mod diferit. Dacă ne uităm la conflicte, putem să le interpretăm uh, ca niște uh, uh, interese divergente. Sigur că ele există din acest punct de vedere și concurența în privința accesului la apă, într-adevăr, este în creștere. O a doua concepție greșită este legată de disponibilitatea resurselor de apă conflictele privind apa nu provin din caracterul rar al acestei resurse, ci mai degrabă din modul în care este, sunt guvernate resursele de apă, sunt gestionate și cum um, uh, se face alocarea acestor resurse. Această concurență, așadar, privind accesul la apă, este în creștere nu pentru că resursa ar fi mai rară, ci pentru că în multe regiuni uh, stilul de viață se schimbă, există creștere economică, nevoile cresc, um, e nevoie de mai multe resurse de apă, apoi avem uh, uh, și schimbările climatice și toate aceste, toți acești factori contribuie la creșterea concurenței privind accesul la apă. Uh, programul de dezvoltare a Națiunilor Unite a arătat însă recent că nu este vorba de um, o raritate a acestei uh, resurse, ci de o interpretare instituțională care conduce la un dezavantaj. Și atunci întrebarea se pune uh, să vedem cum se gestionează această concurență privind accesul la apă prin intermediul structurilor politice, economice și legale și în ce măsură aceste structuri uh, vin în întâmpinarea categoriilor celor mai uh, sărace și mai vulnerabile. Și uitându-ne la conflicte, observăm niște modele de marginalizare. Dacă ne uităm uh, la conflictele între diferitele sectoare care utilizează apa, ve- vedem că utilizarea domestică la nivel individual uh, vine pe ultimul loc și observăm că raționalizarea resurselor acolo unde acestea sunt mai rare Uh, apare uh, tocmai în situațiile de mm, așezări informale, de, de locuințe informale, acolo unde mm, locuiesc persoanele cele mai sărace, cele mai vulnerabile. Acum, mergând de la cantitate spre calitate, de asemenea observăm conflicte legate de contaminarea și poluarea surselor de apă și acesta și acestea afectează în mod disproporționat comunitățile cele mai marginalizate. În plus, observăm și egal, inegalități de gen și o lipsă de participare la procesul de luare a deciziilor. Categoriile cele mai marginalizate nu au așadar posibilitatea de a contribui la luarea deciziilor și de a participa la acest proces. Conflictele privind apa și încălcarea drepturilor omului nu sunt neapărat uh, inevitabile, însă există niște factori care, uh, niște factori de risc care sunt evidenți și aș menționa câțiva. Dacă nu există reguli uh, și reglementări pentru a gestiona concurența privind accesul la apă, atunci încălcările sunt mai frecvente. Uh, nu e vorba numai despre reglementări și despre reguli. Ele trebuie să fie, nu numai să existe, dar trebuie să fie și implementate și să um, presupună și existența unor instituții solide. Dacă nu există transparență, dacă oamenii nu le înțeleg, iată un alt factor care poate contribui la încălcarea drepturilor omului. Acum, în ce privește participarea comunităților uh, care sunt direct vizate de deciziile privind alocarea apei uh, și aceasta are un uh, rol cheie în cazul în care comunitățile nu sunt implicate în decizii legate de noi proiecte sau proiecte care se referă la sursele deja existente, ei bine, și în astfel de cazuri conflictele sunt mai probabile. Și în cele din urmă înțelegem că conflictele privind apa și încălcările drepturilor omului legate de apă sunt uh, corelate cu inegalități. Uh, cu inegalitățile. Deci persoanele care sunt dezavantajate în ceea ce privește accesul la apă sunt în același timp dezavantajate și din punct de vedere social, deci în societatea, societatea mai largă. Am discutat și care sunt implicațiile din punct de vedere al uh, drepturilor omului în cazul abordării acestor conflicte privind apa. Și primul punct pe care am dorit să-l subliniez, cadrul Națiunilor Unite are uh, cadrul um, privind drepturile omului are o importanță foarte mare aici, ceea ce înseamnă în principal prioritizarea utilizării sau accesului la apă pentru toată lumea și mai ales pentru uzul domestic. Dar e vorba și de utilizarea în agricultură, pentru că nu vorbim numai despre accesul la apă, dar despre accesul la apă uh, în legătură cu uh, alimentele, în legătură cu, deci cu, cu, cu agricultura, cu activitățile oamenilor. Pornind de la acest nivel foarte general, putem ajunge și la un nivel mai explicit uh, cel al uh, um, aspectelor de marginalizare, de inegalități pe care le-am prezentat mai devreme și care au un caracter um, istoric. Și nu este nevoie numai de o formalizare la nivel legislativ, dar este nevoie și de măsuri specifice pentru a rezolva aceste avantaje existente sau trecute și pentru a obține o redistribuire echitabilă a uh, surselor. Și apoi este vorba și despre posibilitatea de participare la luarea deciziilor în ceea ce privește guvernarea resurselor de apă și statele trebuie să facă um, eforturi pentru a asigura o participare um, reală. Și întorcându-mă la ceea ce spuneam despre inegalități, uh, ele trebuie să se asigure că această participare este inclusivă și că toată lumea uh, are ocazia de a fi implicat și că barierele sunt înlăturate, fie că sunt economice, sociale, culturale, instituționale, statele trebuie să facă aceste eforturi pentru a înlătura aceste obstacole în calea participării. Și în cele din urmă, un punct general privind drepturile omului se referă la responsabilitate și la accesul la justiție. Atunci când um, drepturile omului sunt încălcate, victimele trebuie să aibă posibilitatea să tragă la răspundere autoritățile responsabile. Acum câteva cuvinte despre perspectiva europeană. Este vorba aici despre integrarea uh, Uh, drepturilor omului în diferitele domenii de politică, de la dezvoltarea pentru cooperare până la diplomație, dar și uh, în cadrul politicilor interne și legislației interne, mai ales se ce privește implementarea directivei cadru privind apa. Și dacă ne uităm la această directivă cadru privind apă, apa, așa cum este ea astăzi, nu avem uh, mențiuni explicite în ceea ce privește drepturile omului și nici priorități clare um, privind utilizarea apei și care utilizări trebuie să fie prioritizate. Și când vorbim despre drepturile omului, este indispensabil să facem o legătură între dimensiunea internă și cea externă, pentru că astfel obținem legitimitatea de a vorbi de, de drepturile omului. Acum, despre dreptul la apă și dreptul la um, um salubritate. În acest sens, Comisia Europeană a emis o comunicare prin care răspunde așteptărilor cetățenilor și explică că această dimensiunea drepturilor omului uh, va fi uh, luată în considerare, că se va face o revizuire a acestei directive uh, în urma unui proces de consultare publică care va fi ghidat de această perspectivă a drepturilor omului. M-ați întrebat ce s-a întâmplat uh, de anul trecut. Uh, cred că aceasta este cea mai, uh, cel mai important pas. Parlamentul European um, a adoptat o rezoluție în septembrie anul trecut um, ca o continuare a inițiativei privind dreptul la apă. Comisia de Dezvoltare și Comisia de Mediu au contribuit cu avize și uh, Cred că este un lucru foarte bun uh, faptul că această inițiativă europeană cetățenească este pusă într-un context mai larg, uh, ajutându-ne să înțelegem ce înseamnă acest drept la apă în contextul politicilor um, europene, conducând astfel la propuneri legislative și, dacă este cazul, la o revizuire a directivei cadru privind apa. Recunoașterea acestui drept la apă și la servicii de salubritate uh, se face prin uh, Carta Europeană a Drepturilor Omului și um, necesită și niște recomandări, formularea de recomandări mai um, precise uh, care să ceară o participare activă, care să ceară statelor membre să asigure un acces fără discriminare la resursele de apă și arată necesitatea stabilirii unei um, ierarhii pentru o utilizare durabilă a surselor de apă. Așadar, se reafirmă aceste principii fundamentale de drepturi ale omului uh, privind participarea, nediscriminarea, egalitatea și acordarea priorității utilizatorilor individuali și domestici. Și în uh, final aș vrea să prezintă o evoluție la nivel internațional în contextul Națiunilor Unite, unde Adunarea Generală ONU a, a publicat o rezoluție recentă privind dreptul la apă și la servicii de salubritate în 2015 uh, ca rezultat a unor rezoluții precedente. În decembrie s-a recunoscut și salubritatea ca un drept al omului uh, separat, distinct față de dreptul la apă. Se vorbește Uh, așadar în mod explicit despre drepturi ale omului, la plural, uh, incluzându-le pe cele două, și ceea ce înseamnă pentru noi toți care lucrăm în acest domeniu o, um, un, de a, un impuls de a um, acorda și mai mare atenție acestui domeniu al salubrității, care până acum era privit ca un fel de uh, frate sărac uh, sau de soră săracă a, a dreptului la apă. Așadar se cer o atenție sporită și subcomisia privind drepturile omului are așadar ocazia de a-și continua acest, um, această activitate în domeniul dreptului la apă și a dreptului la salubritate um, cu ocazia discuțiilor care vor avea loc pe viitor la nivel european privind revizuirea directivei cadru privind apa. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Ricardo Petrela. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je continue mieux C'est bon ça Non, il vaut mieux pousser l'autre parce que c'est plus facile pour les adversaires, je crois. Merci. Voilà. Bonjour à vous toutes et à tous. Bonne Bună ziua tuturor. Pentru a diversifica puțin universul uh, lingvistic, voi vorbi în franceză, chiar dacă nu este limba mea maternă. Vă mulțumesc pentru invitația la această reuniune și sper că uh, Președinta întrerupe. Domnul Austrevicius nu are interpretare? It's okay. Thank you. Yes. Continue, s'il vous plaît. On peut continuer? Il y a, y a des, des fois des problèmes techniques comme ça, mais pas très souvent. Uneori avem probleme tehnice, spune doamna președinte. Domnul Petre, la atâta timp cât sunt probleme tehnice, nu e o problemă de fapt. Deci, spuneam că sunt recunoscător pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o de a mă invita în această dimineață pentru a discuta aceste lucruri. Mi s-a oferit uh, un timp uh, foarte redus, deci voi trece direct la subiect, fără um, foarte multe introduceri. În primul rând, ce mi se pare, voi spune, ce mi se pare bun în raport, apoi cele patru slăb, mari slăbiciuni ale acestui raport și apoi propuneri concrete pe baza propunerilor din acest raport. Ce este pozitiv în acest raport? În ceea ce privește diviziunea între dimensiunea internă și cea externă, aș spune că insistența asupra integrării dreptului la apă în guvernanța apei mi se pare uh, important de subliniat. De asemenea, trebuie sub, uh, subliniată, subliniat accentul pe care raportul uh, îl stabilește în utilizarea apei, utilizarea resursei. În raport uh, se spune foarte clar că nevoile de bază trebuie să fie satisfăcute indiferent de capacitatea persoanelor de a plăti. Și voi reveni la această idee a capacității de a plăti. Acolo este, de fapt, miezul problemei. Un alt element pozitiv este accentul pus pe promovarea unei participări active, libere și semnificative la toate nivelurile. În ceea ce privește dimensiunea internațională, este important ce se spune despre dimensiunea transfrontalieră a problemei uh, dreptului la apă și apoi faptul că se dă un statut special uh, apei în agenda post-2015 a ONU. Pentru că avem senzația că um, apa uh, nu a fost suficient luată în considerare. Propunerile um, făcute de raport sunt ca Parlamentul să adopte o nouă rezoluție privind apa și să ia Uh, inițiative în cadrul Consiliului, Drept, Consiliului Drepturilor Omului pentru ONU, care este totuși un organism destul de slab. Apoi o altă uh, propunere este o inițiativă în cadrul uh, reuniunii interna- interparlamentare internaționale și apoi să se organizeze un eveniment uh, pe subiectul interacțiunii dreptului la apă în guvernanța apei. Toate aceste elemente mi se par pozitive. Am senzația că există patru puncte slabe în acest raport. Este practic cultura acestui raport. Acest raport a apărut într-o cultură dominantă în ceea ce privește apa. Practic nu pune sub semnul întrebării principiile fondatoare ale politici europene în ceea ce privește apa, atât la nivel intern cât și la nivel internațional. Am să vă explic așadar cele patru uh, slăbiciuni ale acestui raport, după cum spuneam. În primul rând, nu pune sub semnul întrebării faptul că în momentul de față, atât Consiliul pentru, drepturile, o, o, uh, pentru dreptul la apă, cât și Parlamentul, cât și așa mai departe, cât și celelalte organisme. Deci toate acestea nu au acceptat că apa nu este pur și simplu un bun economic. Nu au pus sub semnul întrebării faptul că apa este un uh, bun economic. Spunând că, este, că apa este un bun economic, acceptăm ideea rivalității și excluziunii. În teoria economi- economiei, când vorbim despre bun economic, acesta este ceva ce este supus rivalității și excluziunii. Nu este o coincidență că de 30 de ani uh, domeniul apei a interiorizat acest principiu al uh, concurenței. Faptul de a accepta și faptul că Parlamentul European acceptă că poate exista o, o concurență la accesul uh, la apă, nu în ceea ce, pri, în ceea ce privește piscinele, ci dreptul la apă. Deci, uh, concurență la uh, accesul la apă care este um, considerată ca instrument pentru a um, asigura dreptul la apă și deci la viață pentru fiecare cum uh, vreți să, să se evite conflictele transnaționale, uh, conflictele economice între Monsanto și micii uh, țărani în ceea ce privește apa. Este imposibil dacă avem această viziune. A doua slăbiciune. În acest raport se vorbește de guvernanță. guvernanța, în loc de guvernare, este o privatizare a ă, puterii publice. Practic, când se vorbește de guvernanță și de neguvernare, puterea este uh, la nivel privat, nu a, la nivelul guvernului și guvernul este o parte interesată, la fel ca toate celelalte. Și avem uh, acel document privind uh, amprenta apei. Și tocmai în acest document uh, se vorbește despre părțile interesate. Nu este vorba de cetățenii reprezentați direct sau indirect. Vorbim de guvernanță și asta înseamnă că acceptăm că există interese și deci că avem de-a face cu un bun economic supus concurenței și practic am făcut uh, din această concurență o normă în guvernarea apei. Cum să rezolvăm problemele între Egipt și Etiopia, între Turcia și Irak și așa mai departe. O a treia mare slăbiciune a acestui uh, raport, și aici ajungem la miezul uh, problemei, este stabilirea prețului apei întreaga directivă eu, cadru europeană din anul 2000 se bazează pe principiul aplicării unui preț. Preț bazat pe uh, ideea recuperării costurilor totale care uh, conțin și un profit. Nu plătești, n-ai acces la apă. Mi se pare extraordinar. Acceptăm prețul la apă pentru dreptul uman, dăm peste cap teoria și practica economică. Ai dreptul la tot, la educație, la sănătate, la apă, dar cu condiția să plătești. Mi se pare formidabil. Eu am dreptul la apă, am și dreptul la, una, la o mașină, dacă mi-o plătesc. Dacă nu plătesc, n-am dreptul la automobil. Și ce facem în momentul de față? Când nu plătești, ți se taie apa. Și bun, apoi trebuie să intervină un judecător, să... Iată, a fost sancționată uh, o, o companie franceză pentru că întrerupsese apa cuiva care nu plătise. Dar așa este cu apa, când nu plătești, n-ai apă. Bangladeshul, o țară săracă, cum va putea să-și folosească uh, investițiile uh, și de unde va găsi uh, bani ca să plătească pentru a se proteja împotriva ridicării nivelului mării, când țările de jos au investit deja 7.000 de miliarde în asta. Încă o slăbiciune a acestui raport este că acceptă și folosesc acest cuvânt conștient, deci acceptă ideea stabilirea unui preț pentru apă și pentru natură, water pricing și nature pricing. Să, dai un, să pui un preț pe natură înseamnă să comercializezi și deci să privatizezi tot iar rezoluția Rio Plus 20 a, și această um, rezoluție de la Rio Plus 20 a acceptat ideea stabilirii unui preț pe apă și pe natură, inclusiv a vorbit despre nature banking, iar Parlamentul European nu poate să accepte astfel de lucruri. Trec astfel la propunerile pe care le-aș avea de făcut m-aș baza pe principiul unei noi rezoluții a Parlamentului European. Mi se pare că este fundamentală. Chiar și rezoluția uh, la raportul lui Lynn Boylan din septembrie anul trecut s-a, uh, s-a oprit înainte să ajungă, să-și atingă obiectivul. Este, raportul doamnei Lynn Boylan este unul dintre cele mai bune documente despre apă scrise de Parlamentul European, dar când să ajungă uh, la culme, la chestiunea esențială cine finanțează dreptul la apă, inclusiv raportul lui Lynn Boyle se oprește și spune trebuie să se, poată, să se plătească un preț abordabil. Prețul abordabil este zidul uh, care te separă de accesul la apă în lume. Cons- inclusiv Consiliul pentru Drepturile Omului al uh, ONU a acceptat acest principiu al prețului abordabil. Mie mi-ar plăcea, dacă este posibil, ca Parlamentul să ia o poziție până la urmă, să spună odată pentru totdeauna clar dacă sunt pentru un preț pus pe apă sau împotriva uh, acestui preț abordabil, așa numit, uh, care împiedică practic dreptul la apă. Dacă Parlamentul European acceptă că și drepturile omului trebuie să fie plătite, deci asta va fi alegerea. Dacă uh, Parlamentul European recunoaște că drepturile se plătesc sau dacă recunoaște că un drept uh, fundamental nu se poate comercializa, că este fundamental și nu se uh, achiziționează cu bani. Și atunci va trebui stabilit cine uh, plătește pentru asigurarea acestui drept. De asemenea, avem nevoie de un salt calita calitativ uh, în intergrupul pentru apă. Intergrupul referitor la apă al Parlamentului European Ehm, practic repetă ehm, ceea ce știm deja despre apă. Nu este un loc de dezbatere, de inovație. Aceeași narațiune dominantă este povestită și toți ceilalți aplaudă. Este o autofelicitare permanentă a celor care ehm, fac parte din acest grup. Și cred că ar trebui să devină un loc de analiză, de dezbatere și de luare de decizii sau de, de, pentru a face alegeri. Și cred că ar trebui prevăzută și crearea unei platforme parlamentare europene privind dreptul uh, la apă, bazându-se pe principiul securității și calității apei. Din ce în ce mai des vedem că în multe țări problema calității apei este poate chiar mai importantă decât cea a cantității. Și, bine, nu trebuie să uităm, acest uh, studiu a doi specialiști care lucrează de 40 de ani în domeniul apei, uh, din țările de jos, uh, publicat în Science, există patru 4 miliarde de oameni care trăiesc într-o situație de carență de apă. Am să vă vorbesc și despre inițiativa unei conferințe de evaluare a jurisprudenței și aplicarea jurisprudenței. Există un singur tribunal în Europa care a declarat că nu este legal să tai apa cuiva. Tribunalul din Limoges. În februarie anul trecut. De ce nu îi uh, valorizăm mai mult pe judecători. Este drept că de multe ori uh, guvernele ar vrea să se lipsească de judecători, dar trebuie să ținem cont de jurisprudență. Această idee de evaluare mi se pare importantă. Și, nu în ultimul rând, da, mi se pare bine să energizăm Uniunea Interparlamentară. Uniunea Interparlamentară Internațională actuală nu face mare lucru sau lucruri interesante în acest domeniu. Iar cei 4 miliarde de oameni care nu au acces la apă au dreptul la ceva mai interesant, la propuneri mai bune din partea tuturor parlamentelor din această lume. Tocmai de aceea consider că cât mai repede ar trebui să se, propune la, să se propune la următoarea reuniune interparlamentară din partea Europei un protocol împreună cu celelalte parlamente continentale, cu Parlamentul Panafrican și Parlatino din America Latină. Deci împreună cu acestea ar trebui să existe o um, cooperare cât se poate de strânsă. Dacă aceste trei parlamente continentale ar deveni motorul care um, îi împinge pe toți uh, parlamentarii mondiali să-și asume responsabilitatea, cred că um, am ajunge mult mai departe și Parlamentul European și-ar fi jucat uh, rolul său atât de important. Mulțumesc! Mulțumesc, a fost foarte uh, interesant și pasionant să vă ascultăm. Am să dau cuvântul uh, deputaților, apoi îl vom avea um, alături de noi un reprezentant al Serviciului European de Acțiune Externă, dar vom începe cu deputații. Domnul Preda. Uh, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Și vreau să mulțumesc celor care au intervenit, să le mulțumesc pentru faptul că au acceptat invitația de a lua cuvântul în această dimineață. Și aș dori să fac o scurtă observație pe marginea acestui studiu redactat de doamna Inga Winkler, pe care îl apreciez foarte mult. Sunt de părere că studiul acesta este solid, este bine construit și ceea ce mi-a atras atenția e capitolul referitor la aplicarea dreptului la apă. Mi-a plăcut foarte mult faptul că s-a subliniat că e vorba de un drept garantat în mod implicit. Din punct de vedere juridic, eu nu sunt specialist, dar măcar atât pricep. E un aspect foarte important. Și de altfel, faptul că dreptul la apă și de altfel domnul Petrel a vorbit despre asta în mod foarte pasionat. Este menționat în convenții care se referă la discriminare împotriva femeilor, uh, drepturile copilului, uh, dreptul persoanelor cu disabilități. E ceva totuși semnificativ în ceea ce privește statutul juridic al uh, acestui drept. De aceea cred eu că s-ar putea la un moment dat să uh, facem prea multă politică când vorbim despre acest drept și să uităm temeiul juridic. Și mi se pare semnificativ faptul că doamna Winkler citează cele 22, doar 22 de țări care au introdus în Constituția lor dreptul la apă, ca și un drept garantat nu există decât o singură țară europeană printre acestea, așa nume Belgia. Și o țară din vecinătate, Tunisia. Restul e vorba doar de țări foarte îndepărtate. Și atunci întrebarea mea către doamna Winkler este cum putem să explicăm acest proces de neconstituționalizare a acestui drept? Dincolo de toate considerentele economice, care sunt întotdeauna destul de conflictuale. Da, știu că nu vă place concurența, uh, A spus că orice competitivitate ar reprezenta o excluziune față de acest drept, însă există conflicte între actori economici pe tema apei și nu toată lumea este de aceeași părere în felul în care se abordează acest drept. De altfel, vă atrag atenția asupra faptului că avem aici un acces limitat la apă. Nu ni se dă decât o singură sticluță mică de apă. De ce? Pentru că tocmai costă. Avem, uh, avem apă, totuși, nu avem cafea, dar avem măcar apă. Deci Parlamentul a dat drept, dovadă de înțelepciune când s-a referit la drepturile noastre. În fine, mulțumesc foarte mult pentru această analiză, doamna Winkler, și aș fi foarte interesat să aflu cum puteți explica faptul că dacă europenii, deși vorbesc foarte mult despre acest drept la apă, nu se regăsește acest drept în Constituție, cu excepția Constituției Belgii. Știți, domnule Preda, că în țările în care nu e, există multă apă, în parlamentele acelea naționale sunt carafe cu apă în țările sărace de asemenea, la fel. Și pentru că tocmai vorbim de apă, aș dori să amintesc propunerea pe care am făcut-o deja a, acum cât, ceva vreme deja, să nu avem uh, sticluțe mici, ci mai degrabă carafe cu pahare. Carafe care se poată fi în, uh, să, să le putem uh, închide, să le putem proteja, deci apă potabilă curentă. Și asta ar fi o economie considerabilă pentru uh, Parlament. Pentru că, uitați-vă, la sticluțele acestea mici bem un pic din apă și după aia uh, trebuie aruncată sticluța. Se risipește apă. Așa că am profitat de intervenția domnului Preda pentru a face această observație. Îmi cer scuze. Acum, domnul Panzeri. Mulțumesc, doamna președinte. Eu am ascultat cu atenție intervențiile oratorilor din această dimineață și vreau să le mulțumesc. După părerea mea, există trei teme față de care trebuie să relansăm dezbaterile. Mai întâi, apa trebuie să reprezinte o șansă și oportunitate pentru toți. Și eu cred că Parlamentul European ar trebui, prin lucrările subcomisiei noastre, să relanseze dezbaterea pe acest element esențial. pentru că e clar că există consecințe obiective în acest sens. Un al doilea lucru, faptul că apa poate face obiectul unui conflict în ceea ce privește resursele hidrice care sunt disponibile. Ce constatăm? Constatăm că această temă a apei este analizată în paralel cu tema imigrației. Dacă ne uităm la 500 fluvii mari 350 sunt într-o situație de criză. Lacul Chad, spre exemplu. Da, eu cred că aici ar trebui să ținem seama de consecințele migrației și mai ales a migrației de natură climatică. E vorba de un fenomen care este strâns legat de proasta gestiune a resurselor hidrice. Apoi, pe de altă parte, Uh, intervin și capacitățile restrânse uh, de gestiune ale apei potabile în multe din țările sub, uh, din africane subsahariene. Am aflat că un număr foarte mare de copii, de fapt, transportă apă în fiecare zi, apă potabilă. Deci observăm că există o conjuncție între toți acești factori. Și e clar că pe planeta aceasta suntem cu toții ființe omenești și avem drepturi și drepturile acestea sunt inerente statutului nostru de ființă umană. Și plecând de la această idee, putem spune că dreptul la apă n-ar trebui să depindă de voința statelor, ci este un bun public care trebuie să fie disponibil. Însă, din păcate, situația concret nu merge în această direcție. De aceea cred eu că trebuie să lansăm o adevărată luptă la nivel politic. Lupta aceasta trebuie să fie una politică. N-ar, n-ar putea să fie de altă natură și, mai mult decât atât, trebuie neapărat să ne gândim la o schimbare de atitudine, pentru că tot ce am auzit până în prezent mi se pare o analiză foarte justă. E adevărat că apa nu este, o, nu este un bun, un produs economic, uh, nu e o marfă. De aceea noi trebuie să ne gândim și să vedem cum anume am putea oferi, oferi oportunități egale tuturor în ceea ce privește uh, Uh, și resursele de apă, având în vedere anumite situații de criză cu care ne confruntăm. Iar în concluzie, sunt de părere că în acest cadru trebuie să susținem conceptul acesta de, de drept și să-l însoțim și de un alt concept, și anume de îndatorire. Uh, Țările dezvoltate, ca și țările în curs de dezvoltare, precum și cele mai puțin dezvoltate, trebuie să fie conștiente că resursele hidrice nu trebuie să fie risipite și că e nevoie de investiții care să permită rezolvarea dificultăților și care să permită de asemenea și exprimarea unor, uh, unei anumite forme de solidaritate din partea țărilor bogate către cele mai uh, puțin, față de cele mai puțin uh, bogate, mai sărace. Și Trebuie să analizăm apa dintr-un punct de vedere total nou, diferit. Și să modificăm cultura de gândire valabilă până în prezent. Iar asta trebuie să vină și cu o, opoziție o poziție chiar și față de acele forțe de aici, din Parlament, care sunt de părere că pentru a rezolva problema apei trebuie neapărat să liberalizăm. Ceea ce mi se pare absurd, pentru că liberalizarea aceasta nu va face decât să ducă la apariția unor noi Uh, probleme. De aceea vă încurajez și ne încurajez pe toți să luptăm în așa fel încât să facem fața acestui, uh, acestei teme. Doamna Besera, mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc uh, oratorilor și autorilor raportului pentru informația foarte valoroasă pe care ne-au transmis-o și pentru atitudinea pozitivă pe care o transmit. Aș dori să pun accentul pe un aspect care este oglindit și într-un raport recent pe care noi l-am aprobat aici în Parlament, e un raport al domnului Preda, și anume coerența politicilor noastre. Și cred că de obicei este cuvântul cheie, coerență, coerență la nivel de politici. Și trebuie să ne asigurăm că ceea ce facem este ceva coerent. Este foarte clar că această temă a apei, dincolo de recunoașterea apei ca fiind și un drept, drept accesului la apă ca fiind un drept uman, uh, este de asemenea și un concept care este strâns legat de dezvoltare. Și dacă avem ceva de spus în Parlamentul European, tocmai pe dezvoltare trebuie să ne pronunțăm. Și așa cum spunea și domnul Petrela, e clar că Agenda 2030 există foarte multe um, obiective legate de apă. Și ne-am um, marcat acest, uh, această dorință, acest scop de a garanta un acces la apă potabilă echitabil pentru toată lumea. Însă doar trei țări au semnat acest lucru, deși uh, e un subiect care privește pe toată lumea. Și atunci aș dori să insist asupra acestui punct, dacă îmi permiteți. De fiecare dată când vorbim despre apă, vorbim și despre salubritate pentru că apa și salubritatea merg mână în mână. De aceea, accesul uh, atât la salubritate în mod uh, echitabil pentru toată lumea înseamnă și o altă întrebare și anume să ne punem întrebarea cum anume vom, vom uh, garanta acest lucru? Domnul Preda vorbea din ori de sticluțele de apă, uh, însă acest lucru pare să fie un salt calitativ, însă eu cred că nu. Există mii și mii, milioane de persoane în apă care nu au niciun fel de acces la apă. Apa reprezintă și salubritate și dacă am avea acces la apă ar însemna că, la apă potabilă, ar însemna că am pune capăt multor epidemii ori epidemii, pentru că apa în contact cu aer liber ă, este un vector de transmitere a infecțiilor și ar însemna o protecție suplimentară, nu numai pentru femei, pentru fetițe, pentru sănătatea lor, pentru a, a, ă, imunitatea lor, ci ar însemna de asemenea că acești copii care astăzi trebuie să transporte apă pe distanțe foarte mari ar putea să meargă la școală în loc să facă acest lucru. Deci, toate aceste elemente trebuie văzute în context, ca un puzzle cu piese care se îmbină și pentru că există o legătură între toate aceste aspecte. Și aș vrea să insist asupra acestui punct. Pentru că, după părerea mea, aceasta este o viziune detaliată, amănunțită, cu argumente foarte întemeiate și bine justificate, așa cum ne le-ați transmis dumneavoastră, și fac parte și din funcția noastră, misiunea noastră ca și uh, deputați parlamentari. Deci cred că trebuie să insistăm încă o dată asupra faptului că trebuie să menținem coerența între politicile noastre și să acordăm recunoaștere uh, pe bună, la justa valoare a inițiativelor care sunt uh, desfășurate în momentul de față. Spre exemplu, inițiative legislative, directiva pentru apă, accesul la apă potabilă, uh, regulamentul referitor la asanarea apei, Uh, trebuie să vedem că există o problemă de alimentare cu apă potabilă uh, în zonele rurale. Există uh, panouri solare care au fost instalate și care duc totuși la anumite dificultăți de aprovizionare cu apă. Uh, și atunci se vorbește despre o privatizare a acestor servicii. Eu cred că nu. Trebuie să avem o cooperare deplină între diferite autorități și societate civilă pe aceste subiecte. Mulțumesc, care cuvântul domnul Grzyb. Dziękuję Pani Przewodnicząca. <clears throat> Ja y, może najpierw taką... Y... Mulțumesc, președinte. Poate că aș putea să fac mai întâi câteva observații mai degrabă generale. Și am să vă povestesc ceva, poate că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți. O familie din Somalia care încearcă să plece dintr-o zonă uh, în conflict. Există o problemă cu interpretarea? Bun, continui. Deci, fug dintr-o zonă deș uh, deșertică din Somalia, o zonă de conflict, devine top model și scrie o, o, o, o, o, o carte despre întreaga călătorie. Și ajunge la un moment dat în țările de jos. și merge la băile publice. Și încearcă să facă o baie. Și este șocată de faptul că se umple o cadă întreagă cu apă, plină ochi și spunea în cartea sa, îmi aduc aminte că trebuia să merg două ore pe jos la dus, două ore pe jos la întors ca să vin cu, cu, cu, cu uh, câțiva litri de apă. Ori aici se umple o cadă întreagă. Și în fiecare zi se folosea câte un păhărel de apă ca să fii în măsură să te speli cât de cât. Uh, pentru că apa era foarte prețioasă, era foarte rară. Uh, reprezenta patru ore de mers pe jos zilnic pentru a putea beneficia de un pic de apă. Și deci, cred eu că aici ai o imagine foarte puternică din partea unor persoane care, unei persoane care știe concret, pe viu, cât valorează apa, cât de importantă ea este pentru viața în general. Aș dori să mulțumesc celor care au intervenit în această dimineață pentru prezentarea acestui studiu foarte bun în subcomisia noastră și poate că aș putea să adaug faptul că e foarte important, după părerea mea, să putem acoperi acest subiect. Există diferite lucruri pe care noi le abordăm aici în subcomisia pentru drepturile omului. Și, într-adevăr, Parlamentul în general acoperă o gamă largă de chestiuni Însă aceasta este o chestiune fundamentală pentru că se află la sursa și rădăcina multor conflicte. Și știm că multe conflicte sunt legate de lipsa de apă, de nevoia de apă. Există asociații în Polonia care colectează, strâng bani pentru pentru a construi puțuri de apă în sudul Sudanului și în alte zone. Și nu știu exact da, câte puțuri au construit, însă în orice caz e o activitate care se desfășoară în zone de conflict. Și știm cât de important este acest lucru. E un fapt. Însă trebuie să fim conștienți de un lucru, și anume că apa este un bun public un bun public uh, în care acum încearcă să fie, unii încearcă să-l transforme într-un bun economic, așa cum am vorbit despre alte produse sau alte mărfuri. Însă știm foarte bine că în anumite țări nu există un drept constituțional la apă. Deși foarte multe state au recunoscut că apa este un drept. Deci, ca și parte a acestei discuții, ar trebui să mai abordăm și felul în care considerăm și recunoaștem dreptul întreprinderilor private de a aproviziona cu bunuri publice. Poate ar trebui să ne gândim la asta și să avem o oarecare conștientizare la nivel european în acest sens. Și deși treptat, treptat ne dăm seama că apa este un bun public, deocamdată nu este considerat a fi un drept universal. Și deși știm foarte bine că multe conflicte sunt tocmai legate de uh, lipsa de acces la apă potabilă. Și dacă există conflicte, spre exemplu în Orientul Mijlociu, care în parte sunt legate de accesul la apă, și acest lucru trebuie să fie luat în considerare. Mă gândesc de asemenea și la comentariul făcut de domnul Petrela în încheiere și care spunea că nu e vorba doar de accesul la apă, ci și accesul la servicii de salubritate și asta e important. Și există o rezoluție a Națiunilor Unite pe tema salubrității. Însă, și aici trebuie să vedem că există o legătură și cu un alt subiect care se află pe uh, uh ordinea de zi a Comisiei Envi de astăzi, și anume conceptul de economie circulară se utilizează apă și atunci există apă ca și care trebuie să fie reciclată, trebuie să fie asanată. Pentru că în continuare, deși sub formă de deșeu, apa în continuare este un bun public. Deci ar trebui să îi redăm valoarea sa ca și resursă naturală. Și nu mai poate trebuie să fie considerată ca fiind un deșeu, ci uh, ca o resursă naturală prețioasă. Deci, gândiți-vă, apa trebuie să fie extrasă din, uh, și mergând la profunzim din ce în ce mai mari. Se cheltuie o cantități imense de energie pentru a extrage apa. Și apa are o valoare la un moment dat și economică și trebuie să fie valorificată. Dar poate că e un aspect care încă nu a fost foarte aprofundat. Așa că am să ajung la concluzie, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați indicat legătura care există între apă și hrană. Accesul la apă înseamnă de asemenea și acces la hrană. Și ambele sunt drepturi ale omului. Sunt drepturi esențiale. Dacă schimbăm modul de consum, atunci acest echilibru este și el la rândul său afectat, modificat. Și observăm că există un număr din ce în ce mai mare de oameni care consumă carne și atunci asta înseamnă că e nevoie din ce în ce mai multă apă pentru a produce această hrană. Și deci există previziuni la nivel demografic care spun că 5 miliarde de oameni peste tot în lume s-ar putea la un moment dat să ajungă la într-o situație în care să, având în vedere modificarea modului de, modurilor de consum, să aibă, ă, să se confrunte cu dificultăți în aprovizionarea cu apă. Deci, apa este un element important, nu numai ca atare, ci și în aprovizionarea cu hrană, în contextul aprovizionării cu hrană. Și de asemenea, e o problemă care trebuie să fie abordată la nivel de organisme internaționale. Uh, spre exemplu, dacă e să ne gândim la contextul acordurilor internaționale, comerciale internaționale, Există atitudini diferite față de bunurile publice și comparativ cu modelul pe care le avem noi aici în Europa. Să sperăm că punctul nostru de vedere va fi respectat. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Post. Tack så mycket. Eh, jag hade tyvärr oturen att komma för sent så jag kunde inte höra hela era... Mulțumesc. Am ajuns eh, puțin mai târziu și nu am putut eh, să vă ascult în totalitate. Îmi cer scuze pentru asta. Însă am ascultat ce au spus colegii și aș vrea să particip și eu la această discuție. Aș vrea să mă refer la următorul lucru. Eu consider că apa este un drept uh, al omului și trebuie să se asigure un acces uh, public. Bineînțeles, există și o dimensiune uh, publică, uh, o dimensiune politică, mă scuzați. De asemenea, consider că accesul la apă nu este numai o problemă în statele sărace ale lumii, în țările în curs de dezvoltare, și în Europa este o problemă. Lipsa accesului la apă duce la marginalizare și în Europa, în Uniunea Europeană chiar. Mă gândesc la romi, de exemplu, care de multe ori trăiesc în zone în care nu au uh, apă curentă și electricitate. Și prin asta, imediat, sunt marginalizați social. Și așa va fi și în viitor. Um, și tocmai de aceea um, există această... Aici se manifestă această dimensiune politică. De curând am fost în România într-un mic uh, să duc la 20 de minute de București. Trăiesc oamenii pe groapa de gunoi. N-au curent, n-au apă, copiii nu merg la școală, își caută de mâncare printre gunoaie. Am fost și în Slovenia în urmă cu ceva vreme. Este o țară considerată dezvoltată și am fost în mai multe locuri de 70 de ani trăiesc oameni în anumite locuri fără acces la apă curentă și electricitate. Și există legăturile cât se poate de aproape, deci există electricitatea și apa adusă în zonă, dar pur și simplu ei nu au acces. Este nedrept. Spunem întotdeauna că trebuie să asigurăm integrare și așa mai departe, dar nu se oferă nici măcar uh, mijloacele minime pentru această integrare Regret foarte mult faptul că acești oameni nu se bucură de aceste resurse. Grazie, signora Post. Eh, signora Lockbiller. Mulțumesc, doamna Lockbiller. Ja, uh, vielen Dank, Frau Voss. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Ambele intervenții mi s-au, mi s-au părut foarte pozitive. Uh, Uh, doamna Winkler face unele recomandări la finalul studiului. De exemplu, să promovăm acest subiect în mod proactiv la Consiliul Drepturilor Omului. Uh, se spune că în septembrie ar trebui să vorbim despre asta la ONU și poate că am putea să preluăm și uh, sugestia domnului Petrela de a acționa și promova acest subiect în Uniunea Interparlamentară Internațională. Există și alte uh, state care încearcă să uh, promoveze acest uh, subiect și cu siguranță mi se pare potrivită ideea că este un bun public și nu un bun privat. Și asta este o, un argument foarte bun în, pentru acțiunile noastre. Grazie, signora Logbiller. Signor Austrevicius. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Austrevicius. Mulțumesc, doamnă președinte. Apa și politica sunt foarte legate între ele, pentru că politicienii sunt deseori criticați că tot ce fac este să vânture apa dintr-o cană în alta. Este așa o provocare pentru politicieni să vorbească despre apă. Acum, serios vorbind, este o problemă gravă, o problemă uh, care există în realitate. Însă, văd aici multe aspecte mai relative în uh, problematica apei. Cumpărăm țiței din anumite țări, este un bun economic și îl achiziționăm pentru că avem nevoie de mobilitate, de o activitate economică care să funcționeze. Dar ce se va întâmpla când și apa va deveni acest același gen de bun economic care va fi achiziționat din țări care au resurse vaste mm, subterane și sisteme bune de distribuție. Este o schimbare o schimbare care se va face și nu cred că ar trebui să exagerăm această idee de apă ca bun economic. Sigur că trebuie asigurat un, minim, un consum minim de apă pentru fiecare, care să garanteze supraviețuirea, însă această parte de bun uh, nu poate fi negată și dacă încercăm să facem asta, nu vom face decât să înrăutățim sau să facem lucrurile și mai confuse. Există mai multe reglementări privind consumul sau utilizarea apei. Ne uităm la Belgia, avem un anumit caz unde avem deci un caz unde acest uh, drept este prevăzut în Constituție. Uh, Însă avem țările de jos, avem Germania cu alte situații și mă întreb în ce țară reglementările sunt mai bune din punct de vedere al protecției uh, resurselor de apă și al consumului de apă și al garantării disponibilității acestuia? Nu cred că o suprareglementare a acestui domeniu va îmbunătăți situația. Cred că trebuie să fim rezonabili și să dăm dovadă de bun simț. Asta în general. Prin urmare, nu m-aș grăbi să suprareglementez o problematică ce ține mai degrabă de niște principii generale. Și vă voi invita să comentați privind acest echilibru legislativ pe care ar trebui să-l avem. din punct de vedere european și din punct de vedere al reglementărilor ONU. Apoi, da, utilizăm apa, însă trebuie să asigurăm și tratarea apei. Fără circulație nu vom mai avea niciun fel de garantare a aprovizionării cu apă pentru viitor. Ar trebui să ne asigurăm că și tratarea apei este o responsabilitate a statelor care trebuie să protejeze rezervele de apă și disponibilitatea lor la maxim. Este asta o responsabilitate pentru că dacă poluăm apa și apa nu cunoaște frontiere, acest lucru poate avea un impact transfrontalier, global. De exemplu, bazinele regionale. Unele state utilizează aceleași bazine uh, hidro, oferind însă condiții de viață diferite în funcție de malul pe care trăiești al, al apei respective. Și ce trebuie făcut în acest sens pentru a se garanta și această tratare a apelor? Mulțumesc, domnule Austrevicius. Nu mai am niciun coleg înscris. Uh, și îl avem alături de noi pe șeful uh, de divizie adjunct pentru drepturi ale omului de la SEAE, domnul Andreea Rossi. Aveți cuvântul. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc, domn președinte. Serviciul European de Acțiune Externă salută studiul discutat astăzi, având în vedere importanța dreptului la apă în ceea ce privește viața, dezvoltarea umană, prevenirea și rezolvarea uh, conflictelor. Acest uh, studiu este sigur corelat și cu activitățile Comisiei și ale Serviciului European de Acțiune Externă și uh, aș vrea să încep prin a vorbi despre reglementările privind apa Uh, precum și declarațiile uh, la nivel european din martie, precum și declarația din octombrie 2015 în uh, discuția cu raportorul responsabil de acest subiect. Cu ocazia Zilei Internaționale a Apei în 2016, aș cita următoarea afirmație. Uniunea Europeană și-a luat angajamentul să asigure disponibilitatea și o gestionare durabilă a resurselor de apă pentru toți cetățenii. Este o sursă de eradicare a sărăciei și de obținerea unei dezvoltări durabile la nivel internațional. Uniunea Europeană a susținut întotdeauna rezoluțiile Națiunilor Unite privind apa și salubritatea și colaborăm cu raportorul special, raportor special care a contribuit enorm la înțelegerea actuală și la uh, conținutul și acoperirea dreptului la apă, precum și la cooperarea cu toți actorii implicați. Uniunea Europeană sprijină așadar aceste demersuri, așa cum uh, sprijină uh, toate afirmarea tuturor drepturilor economice și sociale și consideră că um, este nevoie de aplicarea principiilor următoare, nediscriminare, uh, prioritate dată um, grupurilor vulnerabile și egalității de gen, participare, drept la participare și drept la informare, precum și dreptul la Uh, o soluție uh, în justiție atunci când drepturile nu sunt respectate. Recent, implementarea acestui drept este facilitată și considerăm că cooperarea internațională poate conduce la o mai bună aplicare a acestui drept al omului. Permiteți-mi de asemenea să vă reamintesc agenda pentru dezvoltare durabilă pentru 2030, care a fost adoptată recent, care include un obiectiv specific privind apa, obiectivul 6, care se axează pe asigurarea disponibilității și a unei gestionări durabile a apei și salubrității pentru toți cetățenii. Această agenda 2030 are 10 obiective și indicatori care permit uh, o concretizare a conținutului și o facilitare a implementării. De asemenea, observăm că și alte obiective de dezvoltare durabilă sunt relevante din punct de vedere al accesului la apă și din perspectiva mai largă a gestionării surselor de apă ca un bun public uh, global. Și aș sublinia aici obiectivul numărul 16, care oferă instrumentele de a realiza de a pune în aplicare dreptul la apă, axându-se pe accesul la justiție, transparență și răspundere, acces la informație, la participarea la procesul de luare deci, a deciziilor. În cadrul negocierilor acestei agende, Uniunea Europeană a mm, susținut uh, obiective ambițioase de eradicare a sărăciei și de dezvoltare durabilă. Implementarea agendei 2030 la nivel european este un curs Uh, odată cu uh, comunicările Comisiei Europene privind acțiunile Uniunii Europene la nivel intern și extern. Uh, vă asigur, doamna președinte, că Uniunea Europeană include această dimensiune a apei în politicile sale variate, cum sunt cele privind rezolvarea conflictelor. Toate aspectele de diplomație a apei um, subliniază că în cazurile de conflict trebuie să asigurăm un echilibru între aspectele de schimbări climatice, aspectele demografice, precum și provocările transfrontaliere în ceea ce privește accesul la apă. Uniunea Europeană încurajează în acest sens cooperarea transfrontalieră în acest domeniu pentru a promova dezvoltarea durabilă, stabilitatea, pacea și securitatea. În acest context, Uniunea Europeană sprijină instrumentele legale de la nivel internațional în acest domeniu, ca uh, cum ar fi uh, convenția privind utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și Convenția Națiunilor Unite privind cursurile de apă. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție. Gracias, eh, señor Rossi. Voy a dar la palabra a Mulțumesc foarte mult. Acum uh, voi da cuvântul celor doi experți pentru scurte concluzii, pentru că nu mai avem suficient timp, va trebui probabil să ne ocupăm de celelalte puncte de pe agenda. Are cuvântul uh, pentru început doamna Winkler. Much and well, it's great to see uh, such strong reactions and that there's so much uh, discussion. Um... Mulțumesc foarte mult uh, pentru aceste discuții. Câteva cuvinte despre ceea ce ați, uh, despre ceea ce ați subliniat dumneavoastră. Aș clarifica în primul rând un lucru. Studiul uh, pe care l-am redactat a avut uh, un obiectiv clar. Dacă vrem să vorbim despre alocare, ne putem axa mai mult pe resurse, Uh, însă nu mi s-a cerut să mă ocup de serviciile legate de apă, de um, um, caracterul său ca bun economic sau bun public, de posibilitatea de privatizare, de aducere în sfera privată a acestui bun. Deci nu acestea au fost obiectivele care mi-au fost fixate. Câteva cuvinte despre apa ca bun economic și uh, prețul uh, sau stabilirea prețului apei. Cred că este una din întrebările care polarizează uh, cel mai mult discuțiile privind apa și serviciile din acest domeniu și deseori în, această discuție atunci când ne axăm pe ideea de prioritizare, de întreprinderi publice care gestionează apa. Uit, uităm că cei care sunt cei mai dezavantajați uh, sau categoriile cele mai vulnerabile sunt cei care plătesc uh, cel mai scump acest serviciu și acest lucru se uită deseori în uh, discuțiile care au loc la nivelurile cele mai înalte. Acum, în ceea ce privește constituționalizarea dreptului uh, la apă și, în ce, și, și într-o oarecare măsură și a dreptului la salubritate. Cred că există o tendință ca acest drept să fie recunoscut prin Constituțiile statelor, Acum, asigur, în țările unde există un proces de reformă constituțională sau în statele unde uh, Constituțiile sunt noi, în Africa, în Nepal, uh, vedem o recunoaștere oficială a acestui drept și într-o măsură mai mică aș spune că există cu adevărat niște inițiative de, de, de mai, mai, mai uh, largi, dar cel puțin discuția este una actuală. De exemplu, în Kenya nu se vorbește numai despre dreptul la apă sau salubrizare, ci, și de, de, ci este parte dintr-o discuție mai largă privind dreptul la hrană și alte drepturi ale omului. Foarte multe dumneavoastră v-ați referit la obiectivele de dezvoltare ale mileniului, de obiectivele de dezvoltare durabilă și agenda 2030 și este foarte bine să ne uităm la fondul problemei și să vedem uh, accentul care poate cădea că pe uh, femei și fete, pe accesul pentru, la apă pentru categoriile vulnerabile și defavorizate. Deci vedem că există pași care au fost făcuți care pot schimba Uh, modul în care este perceput accesul la apă. Mulți ați menționat și salubritatea și vă spuneam că este o tematică care mă interesează foarte mult, dar care, din păcate, este deseori uh, lăsată în umbră, pentru că nu e un subiect foarte plăcut, uh, salubritatea, um, toaletele, um, dar este foarte mm, clar legat de egalitatea de gen, de provocările cu care se confruntă femeile și fetele, mai ales în ceea ce privește igiena. Cred că este important să repetăm și aceste aspecte. Și un alt punct pe care vreau să-l subliniez este că această problemă se regăsește peste tot în Europa peste tot în lume și chiar și în Europa. Ați vorbit despre situația romilor și avem un studiu nou realizat în Suedia care analizează situația romilor și vorbește despre cetățeni europeni din Suedia care nu au acces la salubritate și apă. Și în cele din urmă, acel echilibru legislativ de care vorbeați, cred că uh, niște reglementări uh, care să existe, să fie clare, uh, sunt necesare pentru a arăta cum se face accesul la apă, cine are prioritate la utilizare. Cred că dacă nu avem reguli clare, uh, Uh, tendința va fi ca apa să curgă către cei care au bani și atunci avem nevoie de standarde de acces, de standarde de calitate, de standarde pentru apele, pentru deversările de apă. Avem nevoie de instrumentele corecte pentru a ne asigura că toată lumea își poate permite să dispună de apă. Așadar, trebuie să existe instrumente, fie că e vorba de fonduri sociale, de subvenții, pentru a ne asigura că acest, acesta este un bun pentru toți. Mulțumesc foarte mult, doamnă Winkler. Are cuvântul domnul Petrela. Oui, rapid, mă, rapidement en concentrant sur une question qui était... Mulțumesc. Eu aș vrea să mă refer la o chestiune menționată deja. Cu toții ne confruntăm cu o problemă de coerență coerență științifică, socială, politică, ideologică. Prima coerență care lipsește a fost menționată. Articolul 9 din directiva cadru privind apa a Uniunii Europene nu este coerent cu dreptul. Articolul 9 spune că trebuie stabilit un preț pentru apă și că consumatorii trebuie să financeze costurile necesare pentru a produce um, și furniza apa potabilă. Încă un element de incoerență. Vorbim despre dreptul la apă, participarea cetățenilor. Însă toate sistemele europene se bazează pe uh, sistemul oligarhic tehnocratic nu este coerent. Nu putem vorbi despre participare dacă în Water Blueprint al Comisiei vorbim despre rolul principal al stakeholderilor, al părților interesante, interesate. Nu este coerent. Nu este coerent să vorbim despre cooperare internațională și dreptul la apă, când chiar aici, în Parlamentul European, repetăm că suveranitatea națională este principiul fondator al gestiunii apei și resurselor hidrice. Nu este coerent. Nu este coerent să vorbim despre introducerea dreptului la apă în bazinele transnaționale, și e, bine, eu um, salut și apreciez pe toți cei care de ani de zile încearcă să creeze cooperare, cooperare la nivel transnațional în bazinele hidrografice. Nu pot, pentru că până la urmă um, se aplică principiul suveranității naționale asupra resurselor naționale. Nu este coerent. De asemenea, nu este coerent ca Europa să predice despre participare la introducerea dreptului la apă și apoi să recunoască sau să se regăsească în situația în care 11 țări au votat împotriva rezoluției ONU privind uh, dreptul la apă. Iar uh, Uniunea Europeană se ascunde în spatele uh, Libiei și altor uh, țări nu este coerent, de asemenea. Nu este coerent să spunem că avem nevoie de o politică eficace în ceea ce privește sistemele um, de canalizare și așa mai departe, când privatizăm uh, sistemele de tratare a apei tratamentul apei și epurarea apei uh, este acordat întreprinderilor private, chiar și în Belgia, care nu a privatizat întreg sistemul. Nu este coerent să vorbim despre un drept la apă și să privatizăm semințele. Și, practic, întregul univers al agriculturii este uh, privatizat și uh, irigația, apa pentru irigație este supusă acelorași logici uh, comerciale de privatizare. Cred că a venit momentul pentru coerență. Și cred că noua rezoluție referitoare la apă ar trebui să asigure tocmai această coerență. Însă, dacă menținem, mențineți articolul 9 din directiva cadru, incoerența va rămâne. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc amândurora, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi în această dimineață și vom continua cu cooperarea noastră.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 Vamos a comenzar el siguiente punto de la agenda. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, vă rog. Señor Salafranca. Domnul Salafranca. Domnul Salafranca. Domnul Salafranca. Domnul Salafranca. Salafranca.Ente voz eh, invade la sala. Vocea dumneavoastră e răsunătoare. Muchas gracias. Bun, vă mulțumesc. Eh, vamos a empezar eh, Nuestro próximo punto de la agenda. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, foarte important. Vom încerca să analizăm și să înțelegem situația Comisiei Interamericane pe Drepturile Omului și mai ales criza financiară pe care o traversează în momentul de față, care reprezintă chiar și o criză existențială, pentru că ne aflăm într-o situație critică acolo. Domnul Haureghi, cu care trebuia să împărtă, să Uh, cu care trebuia să conducem împreună acest punct pe ordinea de zi, nu a putut să fie de față și domnul Luis de Grande să-l înlocuiește, președinte al comunității andine și care, în mod foarte clar, va putea să însoțească această dezbatere. Și trebuie să ne aplicăm asupra situației Comisiei Interamericane pe Drepturile Omului, care se află pe punctul de aproape a-și închide cel puțin parțial activitatea, de a-și încheia activitatea în luna iulie, pentru că situația sa financiară nu s-a îmbunătățit. Ba din potrivă, uh, statele nord-americane și caraibe nu au asumat felul în care uh, nu, au, au, au scăzut contribuțiile față de această comisie și au scăzut și de, de celelalte surse de finanțare, chiar și din partea Uniunii Europene. De aceea, această comisie uh, ni s-a adresat nouă și noi suntem de părere că munca asta este esențială și trebuie să continue. Trebuie să găsim o soluție pe termen lung, pentru că este evident că o astfel de instituție care funcționează în mod autonom uh, Uh, trebuie să poată să-și realizeze munca și să dispună de resursele necesare, așa că să sperăm că vom găsi o soluție. Domnul Haurighi a discutat cu omologii săi parlamentele uh, latinoamericane tocmai pentru a solicita o intervenție din partea guvernelor uh, lor, în așa fel încât să se poată rezolva partea financiară cea mai urgentă. Pentru că e clar că în uh, luna iulie, atunci, uh, această comisie va trebui să disponibilizeze 40% din uh, efectivele sale. Acum, doamna Elisabeta Bimercet este de asemenea alături de noi, director executiv adjunct, biroul din Bruxelles și pentru drepturile, Comisia pentru Drepturile Omului și avem și reprezentanta regională adjunctă pentru Europa domnului de Grandes, am să-i dau imediat cuvântul. Am informat ambasadele statelor membre ale acestei comisii, cele care au ambasade la Bruxelles, despre organizarea acestei uh, ședințe și le-aș ruga uh, aș ruga reprezentanții acestor ambasade să transmită uh, mai departe aceste informații și să-și îndeplinească angajamentele și noi trebuie să ne îndeplinim angajamentul luat și, în măsura posibilităților, să susțină această comisie, pentru că munca sa ni se pare a fi fundamentală. E vorba de un mecanism regional de apărare a drepturilor omului. Așa că am să dau acum cuvântul domnului de Grantes, după care vom urmări un video uh, al președintelui acestei comisiei, domnului Cavaliaro, și apoi invitații noștri vor avea cuvântul. Vă rog, domnul de Grandes. Mulțumesc, doamna președinte. Adevărul este că intervenția mea va fi foarte succintă pentru a spune că e o adevărată onoare să împărtășesc cu tine președinția și să-l înlocuiesc pe un coleg foarte bun, o persoană atât de consacrată acestor subiecte, care e absentă din cauza altor responsabilități. Însă, bun, acum nu vreau să mă refer la conținut, ci vreau să subliniez faptul că trebuie să găsim o soluție acestei lipse de resurse. Acesta este rolul nostru și mai mult decât atât, Parlamentul European, cu prestigiul său, cu uh, mărturia sa, cu intervenția sa, poate face în așa fel încât acest proiect atât de important să nu se încheie aici. Și noi asta trebuie să facem. Facem politică. Politică utilizând credibilitatea de care dispunem în mod obiectiv. Și încercăm să ajungem la depunerea unor eforturi suplimentare. Încercăm să mm, avem un rol de intermediar față de acele instituții care dispun de resurse și care nu au dorit, eventual până în prezent, să aloce aceste resurse. Și cu garanția noastră, care este o garanție morală, să fie în măsură să facă acest lucru. E de fapt un rol, un rol politic, esențialmente politic pentru că noi vrem să facem parte din soluția ce trebuie să fie găsită la aceste, uh, această lipsă de resurse. Și cred că Uniunea Europeană nu și-a dorit niciodată să facă, a, a, să se amestece în anumite a, uh, subiecte, însă acest mecanism nu este un a, uh, mecanism care nu mai are niciun fel de sens, ci, ba din potrivă, este un mecanism indispensabil și în acest sens trebuie să ne mobilizăm cu toții pentru a găsi o soluție. Nimic mai mult decât atât și eventual dacă ulterior mai am ocazia să iau cuvântul, aș fi încântat. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna pre, dom, domnule copreședinte, și acum vom asculta intervenția domnului Cavaiaro, președintele acestei comisii. Vă rog, domnul Cavaiaro. mi oie? Hola. Good morning. Good morning. My name is James Cavallaro. I'm the chair of the Inter Bună dimineața. Mă numesc James Cavallaro și sunt președintele Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului. The Organization of American States. It has existed since această organizație există din 1959. Uh, în această perioadă a jucat un rol esențial în, pro- în uh, protecția a mii de vieți pentru promovarea drept, uh, statului de drept și promovarea democrației în emisfera occidentală. În, în anii 70, munca Comisiei în Argentina a fost esențială pentru a respinge abuzele dictaturii, salvând sute, poate chiar mii de la dis- dispariții forțate Același lucru s-a întâmplat în Chile, în timpul dictaturii lui Pinochet. De curând, comisia a fost esențială pentru promovarea drepturilor omului în Mexic. Am creat grupul de, expert în ceea, de experți în ceea ce privește dispariția forțată a celor 43 uh, de studenți din Ayotzinapa și am jucat un rol esențial în ancheta uh, pentru această dispariție. De curând, în Argentina, s-a luat o decizie pentru a-i trage la răspundere, răspundere pe cei responsabili de abuzuri de drepturile omului în operațiunea Condor. Iar această decizie este rezultatul, rezultatul direct al muncii efectuate de comisia noastră, atât în Argentina cât și în întreaga emisferă. Sistemul nostru permite victimelor unor abuzuri uh, care nu au cum să se, să se adreseze industrie, uh, in justiției, mă scuzați, în alte țări, să găsească, uh, să aibă acces la justiție la nivel internațional. Astăzi însă, din păcate, mă adresez dumneavoastră din cauza faptului că Comisia Interamericană suferă de pe urma unei crize financiare grave. Jumătate din bugetul nostru vine din uh, um, contribuții oferite de OAS. Alte, cealaltă parte vine de la state o parte vine de la uh, OAS și o parte vine de la statele membre ale OAS, iar uh, contribuțiile nu au fost suficiente pentru a ne asigura existența. Dacă nu primim în următoarele săptămâni uh, sprijin, uh, vom fi obligați să concediem 30 din uh, cei 78 de angajați. 40% din personalul nostru. Un grup întreg uh, dedicat măsurilor de precauție nu vor fi alături de noi. Protecția de drepturile omului a milioane uh, din America va, se va opri. Sperăm că statele vor veni și vor oferi sprijinul necesar. De ce uh, avem nevoie de aceste fonduri? Statele din America Latină și Caraibe ne-au oferit 13,7 milioane de dolari au oferit 13,7 milioane de dolari sprijin către Tribunalul Penal Internațional. În același an au uh, oferit mai puțin de 200 de milioane, 200 de mii de dolari uh, în uh, contribuții voluntare către Comisia Interamericană. Deci 13,7 milioane pentru Tribunalul Penal Internațional și mai puțin de 200 de mii pentru Comisia Interamericană, care revizuiește mii de petiții în fiecare an. Tribunalul Penal Internațional nu are cazuri în această, în emisfera vestică. Uh, înregistrez acest, uh, acest video în Santo Domingo, în Republica Dominicană, la adunarea generală a Organizației Statelor Americane, OAS. Mă întâlnesc cu miniștrii de externe, cu autoritățile la nivel uh, înalt a delegațiilor din emisfera vestică și le solicit urgent sprijinul astfel încât să ne putem continua mandatul și să răspundem la nevoile victimelor din emisfera vestică dar nu știu dacă ne vor sprijini. Tocmai de aceea mă adresez dumneavoastră uh, împreună cu colegii mei uh, și facem acest apel către Parlamentul European. Sperăm că ne putem baza pe sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru uh, atenție. Mulțumesc foarte mult și acum am să dau cuvântul doamnei Abimacen din partea Comisiei pentru Drepturile Omului. Vă rog. Thank you so very much. We're very grateful. Mulțumesc foarte mult. Uh, suntem foarte recunoscători să putem beneficia de timp uh, alături de dumneavoastră. Uh, um, Astăzi, eu și cu colegul meu venim cu trei obiective în fața dumneavoastră. Să vă informăm asupra situației actuale, să căutăm sprijin politic și sprijin financiar. Acestea sunt obiectivele noastre cu această vizită. Suntem într-o situație de criză în momentul de față și aceasta ne dă o oportunitate să reflectăm asupra progreselor pe care le facem și a uh, provocărilor cu care ne confruntăm. În ceea ce privește oportun, oportunitățile pe care le avem și progresele pe care le facem, uh, vrem să amintim că au existat mari progrese în ceea ce privește cazurile individuale, în ceea ce privește întârzierile procedurale. Anul trecut, Comisia a reușit să revizuiască toate petițiile față, pentru care nu se luase o decizie uh, dacă să fie procesate sau nu. Toate petițiile între 2009-2014. 7000 de petiții mai vechi au fost revizuite. Și am ajuns la situația în care, începând din iulie al acestui an, vom revizui numai petițiile depuse de anul trecut pentru a decide pe care să le procesăm și pe care nu. Uh, anul trecut, deci, am ajuns la zi uh, cu petițiile pentru prima dată într-un deceniu și este un progres enorm pentru noi. În ceea ce privește munca tematică, comisia noastră, în urmă cu câteva luni, a publicat un raport privind uh, persoanele LGBT și violența. Este un raport care a avut un impact în regiune pentru a aduce vizibilitate acestei probleme. Uh, în munca pe diferite țări. Am publicat rapoarte privind Columbia, Venezuela, Mexic și situația uh, deținuților la Guantanamo Bay. Și în ceea uh, ce privește um, femeile ucise și dispărute în British Columbia, în Canada. Am, avem un grup de experți care lucrează la cazul studenților dispăruți, dar în același timp știm că avem multe uh, pro, provocări în regiune. Uh, Berta Caseres, uh, um, a care a fost ucisă uh, și care uh, era sub măsuri uh, de precauție. Uh, Ehm, și deci facem eforturi pentru a îmbunătăți situația. Dar cea mai mare provocare a noastră acum este finanțarea. Trebuie să înțelegeți situația în care suntem. Aș vrea să vă explic că un buget uh, adecvat pentru comisia noastră este de 10 milioane de dolari. 5 milioane vin din bugetul OAS. Restul vin din finanțare externă, oarecum uh, precară. Comisia Europeană, de exemplu, a fost o parte importantă a acestei finanțări externe în ultimii 12 ani. Am apreciat sprijinul generos al Comisiei Europene. Care este problema pe care o avem acum? În 2015, Comisia a primit 5 milioane buget obișnuit plus 3,8 milioane finanțare externă. Deci, în loc să avem bugetul nostru minim de 10 milioane, am avut un buget de 8,8 milioane de dolari. Anul acesta am primit 5 milioane uh, plus 2,9 finanțare externă, deci un buget com complet de 7,9 milioane de dolari în loc de 10 milioane de dolari. Nu putem să ne exercităm toate uh, sarcinile cu acest deficit bugetar. Președintele Cavalaro s-a referit uh, la acest uh, lucru în intervenția sa. Statele membre nu oferă suficiente fonduri externe Comisiei pentru a suplimenta fondurile noastre obișnuite. Statele Uh, din America Latină contribuie la Tribunalul Penal Internațional, dar nu au cazuri în acesta. Uh, și uh, contribuțiile către comisia noastră este, au fost de mai puțin de 200.000 de dolari. Există și state care, finanțe, care pro, oferă finanțare externă, dar nu este suficientă. De asemenea, finanțarea externă, inclusiv de la donatori europeni, uh, s-a transferat. Există urgențe, refugiații siriani, sirieni care au, um, uh, care au nevoie de foarte multe resurse, uh, se schimbă centrul atenției către Africa și lumea arabă și astfel și au existat și transferuri în ceea ce privește uh, atenția donatorilor noștri, ceea ce ne-a dus la un deficit bugetar uh, foarte mare în acest an. De ce este, care este ur, situația urgentă? Dacă nu avem finanțare suplimentară, la finalul acestei luni va trebui să concediem 30 de membri ai personalului nostru. Va trebui să le spunem că nu mai putem să-i plătim, practic. Nu vom mai avea o echipă care să proceseze solicitări de măsuri uh, de precauție. Soli- primim 6.000 de solicitări uh, Uh, anual din partea unor persoane care au nevoie de uh, protecție și care sunt în pericol iminent și nu vom mai putea să procesăm aceste cazuri. Avem o echipă de până la 21 de persoane care lucrează cu petiții individuale. Această echipă va fi redusă la șapte persoane. Fără cazuri de la Comisia Interamericană nu putem trimite cazuri către Curtea Interamericană pentru Drepturile Omului deci vedem că există o legătură între comisia noastră, sarcinile noastre uh, și așa mai departe. Și fără finanțare în această lună, întreg sistemul va fi paralizat. Care este strategia noastră? Avem o strategie pe termen scurt și o strategie pe termen mediu și lung. Strategia pe termen scurt este că avem nevoie de un milion de dolari minim pentru a ajunge la finalul lui 2016 am solicitat redirecționarea fondurilor de la sesiunile pe care le-ar avea în mod normal Comisia în iulie și octombrie, deci practic am anulat aceste sesiuni uh, și am solicitat donatorilor care uh, plăteau pentru aceste uh, sesiuni dacă putem să redirecționăm fondurile pentru a ne menține sarcinile de bază în aceste luni. Cu asta obținem ceva timp în uh, ultimele săptămâni, până la adunarea generală, Comisia a solicitat în mod specific statelor membre, donatorilor existenți și unor noi donatori, deci am solicitat ajutor, am făcut o campanie mass, mass media, mulți dintre noastre ați văzut-o, am primit și uh, multe exprimări de sprijin, inclusiv eventual sprijin financiar ca răspuns la această campanie mass media. Și vedeți asta și în rețelele sociale. Oxfam ne-au sprijinit ca să fim prezenți astăzi aici în contextul campaniei de a solicita sprijin pentru comisia noastră. Comisia noastră a avut reuniuni cu statele membre în contextul adunării generale, ce are loc în momentul de față în Santo Domingo, în Republica Dominicană acum. Um, am primit uh, mici contribuții de la uh, două țări, Uh, s-a sprijinit uh, statul Chile a plătit pentru sesiunea specială pe care am avut-o în acest uh, stat. Săptămâna trecută am avut um, secretarul de stat Kerry a indicat că vom primi sprijin din partea Statelor Unite. Am avut declarații și din partea Columbiei, Paraguay și altor state. Credem că vom primi aceste um, ajutoare în următoarea perioadă, dar nu au ajuns încă fondurile în uh, contul bancar. Folosim această campanie pentru a căuta noi surse de finanțare și a uh, folosi noi uh, metode. Am lansat o platformă de crowdfunding, de finanțare participativă pe site-ul nostru, Uh, avem în uh, vedere și să primim eventual contribuții din partea unor companii sau persoane private. Este ceva ce n-am făcut în trecut, deci căutăm noi donatori și noi metode. Ce facem pe termen lung pentru a ne menține uh, și a ne exercita mandatul într-un mod independent și stabil? Săptămâna trecută uh, s-a adoptat o notă de concept privind uh, planul nostru strategic, acesta definește prioritățile noastre în următorii cinci ani. Această notă va constitui baza pentru un proces de consultare pe care îl lansăm cu utilizatorii sistemului. Acest proces de consultare are ca obiectiv să construim un dialog constructiv cu statele membre, cu societatea civilă, cu donatori externi inclusiv. Uh, are ca obiectiv să construiască sprijin, nu numai sprijin financiar, ci și sprijin politic. Are ca obiectiv să se reunească diferiți actori din sistem uh, pentru a dialoga asupra finanțarea comisiei și a mandatului său. Considerăm de asemenea că este foarte important să organizăm acest proces consultativ pentru a preveni o eventuală posibilitate de ce se uh, cunoaște ca un uh, sistem de consolidare, care de fapt înseamnă un sistem de un proces de slăbire. Și tocmai asta, după cum spuneam, vrem să evităm și consultarea este foarte importantă aici. Analizăm de asemenea uh, acordul cadru, am lansat negocieri, de exemplu, s-au lansat negocieri între OAS și Uniunea Europeană um, cu doamna vicepreședinte Mogherini. Avem o notă de concept, o parte din aceasta este, uh, ține de stabilirea unor priorități. Vrem să continuăm să lucrăm în baza unor acorduri cadru. La adunarea generală acum există propuneri pentru finanțare pe termen lung, durabilă. Uh, ne uităm înspre uh, Curtea de Justiție a Caraibilor, care are un fond fiduciar. Uh, apoi se vorbește despre contribuții obligatorii din partea statelor membre, asta însă este delicat, este o propunere delicată, pentru că există țări care sunt parte la Convenția Americană și care nu sunt. Există o serie întreagă, deci, de posibilități uh, pe care încercăm să le folosim uh, pentru a găsi noi oportunități. Și, bineînțeles, folosim și această criză pentru a uh, căuta soluții durabile. Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea acordată. Doi la palabra al señor Paul Dochon. Mulțumesc foarte mult și am să dau acum cuvântul reprezentantei regionale a Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului. Vă rog. Muchas gracias, presidenta. The unprecedented... Mulțumesc, doamna președinte. Criza financiară fără precedent cu care se confruntă Comisia noastră pentru drepturile omului reprezintă un indicator despre un trend în materie de drepturi ale omului. Și cea de-a doua sesiune din cadrul Națiunilor Unite ne-a acordat acest mandat. A făcut un, o, o declarație publică și anume că 40% din resursele noastre, vor, uh, din uh, personalul nostru va trebui să fie concediat, disponibilizat din lipsă de resurse. Uh, pentru că anumite state și-au retras anumite contribuții atât contribuții din partea statelor OAS și au alocat mai multe um, contribuții către Curtea Penală Internațională din regiune și trebuie să examinăm și statutul acestei, uh, acestei curți. Anumite state au uh, anunțat chiar că vor retrage anumite fonduri alocate în principiul Națiunilor Unite uh, și Comisiei pentru Drepturile Omului de acolo. Situația drepturilor omului în uh, continentul american face parte dintr-o tendință mai globală, restrângere a libertăților și uh, o uh, înrăutățire a situației în ceea ce privește uh, posibilitatea de exprimare a uh, societății civile. Însă noi credem că această situație poate fi uh, schimbată, însă e nevoie de o muncă de prevenire. Și pentru a face acest lucru, pentru a avea coexistență și pentru a avea un adevărat stat de drept și o temelie solidă pentru egalitate, pentru instituții transparente și care să poată fi trage la răspundere pentru drepturi economice și sociale, pentru libertate de exprimare și de asociere, fără niciun fel de teamă de a fi atacat sau întemnițat, acestea sunt elemente deosebit de importante și drepturile omului nu, nu reprezintă o, o marfă cu un preț preț, ci sunt uh, tocmai bunuri de neprețuite. Și existența acestei comisii, de asemenea, nu poate fi măsurată în, uh, în sume uh, financiare, ci trebuie văzută ca și o contribuție la progresul drepturilor uh, omului. E nevoie de uh, reforme. Am uh, avut o activitate în acest sens. Am luptat împotriva diferitelor încălcări ale drepturilor omului în această regiune și întotdeauna am, am, am, am devenit avocatul celor fără voce în materie de drepturi ale omului. Și trebuie să putem continua această apărare energetică a drepturilor uh, omului în regiune. Acum, având în vedere toate provocările pe care le-am enumerat până în prezent și toată, tot progresul care a fost uh, realizat până în prezent uh, în această regiune, e cu atât mai păcat. Sistemul Națiunilor Unite reprezintă o, o sursă de inspirație și un partener strategic și noi suntem poate unul dintre organismele cele mai vechi în apărarea drepturilor omului în această regiune și am reprezentat și un model de urmat și pentru alte regiuni, chiar și în Europa. Și pentru, de asemenea, și pentru uh, entitatea administrativă uh, în domeniul a Națiunilor Unite. Atât uh, Curtea Internațională, Tribunalul Internațional pentru Drepturile Omului și Națiunile Unite au subliniat munca realizată. de-a lungul timpului, Comisia pentru Drepturile Omului din Națiunea Unite a fost uh, atacată. Noi am apărat. Am uh, vorbit despre uh, felul în care Convenția Drepturilor Omului a fost atacată, spre exemplu, în Venezuela, cu propuneri de reformă care, de fapt, au slăbit eficiența acestora în loc să le să o întărească. Și chiar mai recent, președintele nostru s-a exprimat și deasupra Uh, atacurilor împotriva secretarului general al Comisiei pentru Drepturile Omului din cadrul Națiunilor Unite, uh, despre felul în care a gestionat dosarul studenților dispăruți. În, Guatemala. De asemenea, o declarație chiar luna trecută uh, și încă o declarație acum chiar trei zile în care președintele nostru a tras semnalul de alarmă în ceea ce privește criza financiară și a lansat un apel către statele membre de a-și reafirma angajamentul față de respectarea drepturilor omului prin furnizarea resurselor financiare necesare acestei comisii. E vorba de un sistem care până în prezent a dus la apariția unui număr foarte însemnat de declarații comune între Comisia noastră și cea a drepturilor omului din Națiunile Unite și această procedură funcționează foarte bine. Însă, în momentul de față, toate organismele aferente și-au exprimat îngrijorarea în ceea ce privește eventuala dispariție a comisiei noastre, pentru că existența sa este amenințată. se notează faptul că această criză va afecta în mod durabil nu numai întreaga regiune, ci și instrumentele internaționale pentru protecția drepturilor omului, care au dezvoltat o cooperare cu Com Com Comisia pentru Drepturile Omului din cadrul Națiunilor Unite de-a lungul anilor. Și acest parteneriat între cele două sisteme a fost uh, formalizat prin semnarea unei declarații comune între biroul nostru și uh, Comisia pentru Drepturile Omului din cadrul Națiunilor Unite acum 2 ani de zile. Am formalizat acele proceduri și practici care existau deja și care presupuneau acțiuni comune, consultări comune, schimb de informații, colaborare și diferite alte activități. În momentul în care a avut loc ceremonia oficială de semnare a acestui acord în uh, Washington, în acum doi ani de zile, înaltul comisar a declarat că munca biroului nostru și a uh, acestei uh, Comisii pentru Drepturile Omului este, co- se, com- se completează, pentru că scopul este să de apărăm drepturile omului în continentul american și a lăsat un apel către uh, state individuale și către organizații Uh, state și state membre care au răspunderea de a susține această comisie prin respectarea acesteia și pentru a, pe, prin furnizarea resurselor financiare necesare. De asemenea, de mai multe ocazii, Națiunile Unite au recunoscut uh, rolul important jucat de uh, Comisie la, în protecția drepturilor internaționale și există o serie întreagă de activități comune prin care Diferite mecanisme de apărare a drepturilor omului sunt desfășurate, uh, vizite comune, comunicate de presă comune, analiza jurisprudenței în comun, activități de dezvoltare de capacități și așa mai departe, care peste tot au avut un impact considerabil. Și pentru a întări această cooperare, am, ni s-a solicitat să organizăm o dată la 2 ani ateliere de lucru internaționale pentru a veni cu propuneri concrete pentru a întări cooperarea dintre noi și uh, Comisia Intera, uh, Interamericană pentru Drepturile Omului și cea din cadrul Națiunilor Unite. Și ultima întâlnire a avut loc în octombrie pentru a analiza răspunsul nostru comun către o, o tendință îngrijorătoare apărută în ultima vreme, și anume că există din ce în ce mai puțin spațiu public acordat societății civile de exprimare la nivel public. Întărirea capacităților la nivel regional pentru a proteja uh, drepturile omului și activiștii, uh, de asemenea, sunt un element important Știm că jurnaliștii și activiștii sunt stigmatizați, sunt uh, hărțuiți uh, și uh, s-au constatat o spărire a numărului de ucideri ai acestora. Activiști și uh, cei, toți cei care lucrează în domeniul uh, uh apărării resurselor naturale și a distribuirii echitabile a acestora, în continuare sunt persecutați și sunt eventual chiar și uciși. Și e nevoie de o cooperare la nivel internațional în acest domeniu. sau n-am făcut obiectul unor atacuri în ultima vreme și din partea așa zisilor experți care au intervenit și uh, s-a spus că dacă această uh, criză financiară nu este rezolvată, în mod foarte clar noi vom pierde personal. Acum, în ceea ce privește contribuțiile voluntare pe care le primim din, uh, din la această comisie, cele care, cele care vin din partea țărilor europene reprezintă, dacă nu mă așel, cam 33%, așa am calculat noi. Contribuții din partea statelor membre ale Uniunii Europene, însă totuși au scăzut de la 5 milioane în 2011 la un pic sub 3 milioane. Uh, Deși această comisie apără în mod uh, clar drepturile omului în această regiune și intervenția sa ar trebui să fie mai degrabă întărită decât slăbită. Și noi sperăm la nivel de Uniunea Europeană că aceasta va juca în continuare un rol constructiv atât la nivel politic cât și la nivel financiar în eforturile noastre de a uh, convinge statele membre OAS să-și întărească contribuția față de acest mecanism regional deosebit de important. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult și acum aș dori să vă amintesc că ne presează timpul, așa că cei care doresc să intervină, vă rog foarte pe scurt. Ne presează timpul. Am să dau cuvântul domnului Manfredo Fante, este șeful uh, Diviziei Regionale pentru Afaceri Externe. Vă rog, 5-6 minute, nu mai mult. Thank you very much, Madam Chairman, and good morning. Well, actually... Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Uh, bună ziua tuturor! Voi încerca să fiu foarte succint. În primul rând, uh, voi spune că există o um, colaborare foarte strânsă și un dialog continuu între Uniunea Europeană și Organizația Statelor Americane și mai ales sistemul privind drepturile omului din cadrul acestei organizații. În februarie am avut la Bruxelles un dialog politic între uh, secret secretarul general și reprezentanții europeni cu participarea în alte reprezentante uh, Mogherini. Am primit de la Organizația Statelor Americane în acest context mai multe documente și propuneri de cooperare pentru viitor, pe care le analizăm în prezent. Și în Asta, acestea vor permite continuarea unei cooperări foarte bune pe mai multe domenii. Aș dori să reamintesc că în acest sens proiectul uh, în curs susținut de Uniunea Europeană care va fi finalizat la sfârșitul acestui an și care furnizează sprijin Comisiei și Curții uh, Penale în domeniul drepturilor omului. Acum, venind la criza financiară a Comisiei Interamericane pentru Dreptul Omului și noi suntem foarte preocupați de ceea ce se întâmplă atât uh, în cazul Comisiei cât și al Curții. Am uh, primit și noi uh, apelul președintelui și Încercăm împreună cu colegii noștri să găsim modalitățile cele mai bune pentru a răspunde acestui apel urgent și să vedem cum putem să pregătim proiecte noi. Mai este și o altă problemă și anume colegii de la DEFCO lucrează pentru a încerca, fac eforturi pentru a încerca să raționalizeze implementarea programului actual pentru a vedea ce putem ce pot găsi uh, la nivel de plăți pentru a sprijini uh, fluxul de numărare al instituției. Într-adevăr, suntem foarte îngrijorați de situație și încercăm să vedem ce posibilități avem pentru a interveni și vom rămâne în contact cu interlocutorii noștri din cadrul Organizației Statelor Americane. Sigur că suntem absolut de acord cu dumneavoastră că Cooperarea noastră nu poate înlocui ceea ce trebuie să facă statele membre ale acestei organizații. Deci cooperarea noastră nu poate fi o soluție structurală pentru acest gen de probleme. Deși suntem absolut conștienți de acest lucru, vom continua să colaborăm cu instituțiile pentru a le oferi sprijin. Vă mulțumesc! Very much. Mulțumesc foarte mult! Tres de Și acum am să utilizez 3 minute din timpul pe care îl avem la dispoziție, pentru că avem vizita unor persoane venite de, de, foarte departe și profit de ocazie pentru a le saluta, pentru că e vorba de persoane care luptă pentru drepturile omului în niște situații absolut imposibile. Și am în vedere că suntem cu toții activiști pentru drepturile omului, mi se pare că era foarte bine să vă comunic faptul că se află în rândul nostru doamna doctoră în ginecologia Masam, și domnul Mista Binal. Ambii sunt iaziriți și vreau să le vă mulțumesc pentru prezență și pot să vă spun că au întemeiat un proiect consacrat fetițelor și femeilor care au reușit să scape din mâinile Daesh și care au traversat niște situații absolut dramatice și e vorba de o susținere psihologică și sprijin medical acestă față de aceste femei care au fost adevărate sclave uh, ca urmare a unor atacuri, au fost răpite și transformate în sclave și vreau să amintesc faptul că au primit și premiul Silver Rose pentru drepturile omului. Chiar ieri le-a fost decernat acest preț și premiu. Și vreau să uh, le transmit solidaritatea noastră și respectul nostru față de uh, felul în care activează și de asemenea uh, vreau să-i mulțumesc lui Mira care de 8 ani de zile lucrează în domeniu și care uh, a fost o adevărată victimă inițial și care a reușit să uh, iasă din această situație. Trebuie să urmărim îndeaproape ceea ce se întâmplă în această regiune și să găsim soluții pentru a susține astfel de persoane, persoane precum dumneavoastră. Oricum vă puteți bizui pe noi pentru ca mesajul dumneavoastră să fie transmis mai departe. Pentru că întotdeauna dumneavoastră sunteți cei care vă aflați în prima linie în momentul în care vorbim de barbarie și aveți nevoie de sprijin. Vă mulțumesc foarte mult! tienen un programa muy intenso, así que están ustedes Știu că dumneavoastră aveți un, uh, un program foarte intens de lucru și dacă doriți puteți părăsi sala, și înțelege acest lucru. No, pues, eh, trato de... Bun, și acum vom încerca să continuăm uh, cu punctul acesta de pe ordinea de zi, care este de asemenea foarte important pentru că știm că trebuie să apărăm drepturile omului peste tot, mai ales pe față de acele persoane care sunt foarte vulnerabile și vreau să mulțumesc tuturor reprezentanților din partea ambasadelor care sunt prezenți în sală. Vreau să le mulțumesc pentru prezență din partea Columbiei, știu că sunt reprezentați din partea Costa Rica, din partea Ecuatorului, din partea Panama și sunt convinsă că veți transmite mesajul acesta mai departe înspre ambasade și anume că e nevoie de un sprijin cheie și un sprijin uh, direct față de Comisia Interamericană, un sprijin nu numai financiar, ci și un sprijin la nivel politic, la nivel moral. Acum nu știu dacă eventual anumiți membri ai Comisiei ar dori să ia cuvântul. Eu cred că mesajul este foarte clar. Avem nevoie de această comisie, aceasta trebuie să fie una funcțională și în acest sens vom continua să lucrăm și vom da dovadă de angajament. Nu știu dacă eventual colegul de Grandes dorește să mai spună ceva la președinție. Oricum, vă încurajăm să continuați munca dumneavoastră și în orice caz vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Están que cierran en julio. Uh, excuse me. um, we don't... Îmi cer scuze? Lochbiller. Doamna Lochbiller. Maybe I have overheard, but... Poate n-am uh, auzit bine, dar uh, de obicei avem și o discuție. Da, președinte, spuneam, uh, v-am întrebat dacă doriți să luați cuvântul. Credeam că vorbeați cu ambasadele. Atunci uh, voi uh, mulțumi invitațiilor pentru prezentări. Cred că este foarte bine că DG DEFCO și celelalte instituții urmăresc această solicitare de fonduri suplimentare. Aș avea niște întrebări și niște idei de colaborare. Ați spus la început că este nevoie de a avea comisii similare cu cele care există în uh, Mexic. Um, credeți că am putea avea o posibilitate prin care Uniunea Europeană să sprijine acest gen de inițiative? Și în ceea ce privește combaterea violenței împotriva femeilor, există sistemul uh, interamerican cu propriile sale convenții, apoi și la nivel european avem Convenția de la Istanbul, așadar putem împărtăși uh, experiențe interregionale și putem să ne sprijinim reciproc, uh, astfel uh, conducând și la mobilizarea de um, fonduri finan- de, de, de, de, de sprijin financiar. De asemenea, ați spus că organizația statelor americane și doamna Mogherini discută pentru a ajunge la un acord <coughs> cadru și ar fi poate util ca doamna Mogherini să facă o declarație publică de sprijin Și mă gândeam și la dimensiunea interregională. Aveți și un uh, sistem uh, penal, o curte uh, penală pentru dreptul omului și aveți uh, și o organizație de apărare a drepturilor omului și mă întreb dacă nu ar putea fi posibil un proiect uh, uh nu ar putea fi posibil un proiect de cooperare, de exemplu, cu organizația um, Uh, statelor africane, o posibilitate de cooperare între cele două regiuni, din punct de vedere al mecanismelor de sprijinire a drepturilor omului. Am uh, urmărit activitatea Curții Penale Internaționale, care la rândul său nu este foarte bine finanțată, deci cred că strategia uh, de a spune că fondurile nu ar trebui să meargă numai către Curtea Penală Internațională nu este cea mai bună, pentru că și ei au foarte multe de făcut și depinde acest de ajutoare financiară și ei sunt responsabili de anchetarea unor cazuri foarte grave de încălcare a drepturilor omului în America Latină. Vă mulțumesc. Muchísimas gracias. Señora Becerra. Mulțumesc, doamna Besera. Da, Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori și eu să urez în călduros bun venit reprezentanților acestei comisii. Eu cred că nu sunt îndoieli asupra rolului fundamental pe care îl joacă această comisie și cred că nu sunt îndoieli nici asupra faptului cât de important considerăm noi a fi această intervenție a acestei uh, comisii și nevoia de a colabora această comisie reprezintă în mod dublu cetățenii, un, un, reprezintă un număr de populație dublu față de cel al Uniunii Europene. Și trebuie să fim atenți la asta, pentru că când vorbim de drepturile omului, când vorbim de persoane, uh, de multe ori cifrele nu ne ajută pentru că duc la o dispariție a caracterului personal. Însă, până la urmă, totuși aceste cifre ne pot pune la locul nostru și ne pot da o idee clară despre ceea ce trebuie să facem și ce trebuie să uh, Uh, fie făcut în continuare, pentru că cifrele demonstrează care sunt contribuțiile statelor uh, și care este importanța pe care aceste state o acordă apărării drepturilor omului. De aceea cred eu că din partea instituțiilor europene noi trebuie să ne mobilizăm, să mobilizăm toate instrumentele posibile uh, și din partea SAE, evident, toate canalele diplomatice trebuie să fie deschise, iar din punct de vedere al contribuției Uniunii Europene, e clar că aceasta trebuie să fie susținută în continuare, menținută și eventual eventual poate sporită. Tocmai pentru a asista Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului. E un, uh, însă, înainte de toate, asta e o misiune care revine statelor membre ale OAS. Dar uh, e vorba de voință. Voința aceasta se este demonstrată concret printr-o contribuție la înălțimea muncii desfășurate de către uh, importanței acordate muncii desfășurate de către această comisie. Aș dori să subliniez acest lucru, pentru că în comisia noastră a fost foarte activi în acest domeniu. Spre exemplu, rolul important al Comisiei Interamericane în chestiunea cazului uh, studenților din Argentina și din Mexic. Cu toții știm că există o legătură acolo și că există un mandat, există un, nivel de coordonare uh, care este necesar și cu toții știm că după acest proces și după încheierea lucrărilor grupului de experți, comisia aceasta s-a bucurat de un mandat și de o încredere din partea guvernului din Mexic, tocmai pentru a face o monitorizare a felului în care mecanismul se și concretizează ceea ce înseamnă că vorbim aici despre un nivel de importanță deosebit de ridicat, având în vedere rezultatele obținute. Deci aici, e dincolo de voință politică, e dincolo de valori, ci uh, trebuie să ne dăm seama că guvernele trebuie să fie conștiente de acest lucru. Și am avut ocazia să discut cu reprezentanța ambasadei din Mexic. Deci, cred că este important faptul că s-a recunoscut această muncă și valoarea acesteia. Deci, dorința, experiența, Uh, um, explicită de a limpezi acest dosar. Uh, faptul că vi s-a încredințat această, acest mandat uh, e un element foarte important și poate că astfel de elemente de anchetă um, vă vor fi încredințate și pe viitor și atunci poate ne puteți explica cum veți proceda. Acum nu vreau să vorbesc prea mult pentru că știu că mai sunt și alți colegi care vor să intervină, însă vreau doar să spun vreau să spun că această comisie s-a confruntat eventual și cu probleme de dezechilibru, de importanță și de recunoaștere la nivel extern și eventual poate și de o capacitate în intern de a uh, face față tuturor solicitărilor și știm că acum vă confruntați și cu această criză financiară, așa că vom face tot ceea ce putem pentru a vă ajuta. Mulțumesc foarte mult, doamna Besera. Și acum mai doriți să interveniți? Thank you so much. Mulțumesc pentru comentarii, pentru întrebări și pentru ocazia de a ne completa gândurile. În ceea ce privește uh, finanțarea, finanțările destinate Curții Penale Internaționale, vă mulțumesc pentru ocazia de a ne întoarce acest, asupra acestui punct. Nu spunem că acest aceste fonduri nu ar trebui să meargă acolo. În ceea ce privește responsabilitatea în uh, domeniul drepturilor omului și responsabilitatea din punct de vedere penal sunt legate, ele merg împreună. Însă nu e vorba aici de disponibilitatea banilor, ci de crearea unor mecanisme prin care să avem niște surse uh, stabile de finanțare pe termen lung. Observațiile legate de sprijin uh, sunt foarte importante. De exemplu, mm, declarația altei reprezentante Mogherini, uh, sprijinul Parlamentului European, sprijinul uh, societății civile, sprijinul Națiunilor Unite, toate aceste uh, dovezi de sprijin ne ajută să înțelegem construi- necesitatea construirii unui proces prin care să uh, se asigure o finanțare durabilă, pe termen lung, stabilă. și e nevoie de un proces consultativ prin care statele membre să fie implicate cu ajutorul sprijinului politic din partea Parlamentului European, din partea statelor membre, din partea uh, Națiunilor Unite, acesta este un pas foarte important, pentru că acest sprijin politic face parte din uh, ceea ce va putea determina sprijinul financiar al statelor membre. Deși sprijin politic și sprijin financiar, ambele sunt deosebit de importante. Cazurile pe care le-ați uh, menționat, Comisia uh, acordă um, o importanță deosebită a acestor cazuri, uh, situațiilor care se află um, în um, curs în prezent. Uh, e vorba de asasinatul Bertei Caseres și de asistența pe care vrem să o acordăm um, statului Honduras pentru a investiga acest, uh, acest asasinat. Comisia uh, continuă să fie foarte vigilentă la evoluția acestui dosar. Și în încheiere, aș vorbi despre interesele comune pe care le avem și oportunitățile deschise de aceste interese comune. Combaterea impunității este un interes comun și vedem acest lucru reflectat în modalitățile uh, comune de acțiune pe care le avem. De exemplu, dumneavoastră um, uh, uh, ați urmărit cazul Bertei Caseres. ați urmărit situațiile în care este negat accesul la justiție și acesta este un exemplu foarte bun. Uh, una din prioritățile dumneavoastră este combaterea violenței împotriva femeilor și noi uh, lucrăm de, de 20 de ani uh, în Organizația Statelor Americane în combaterea violenței împotriva femeilor. Uh, ați vorbit despre Convenția de la Istanbul, există foarte multe oportunități de schimburi de um, experiență și de stabilire de standarde pentru a merge către o armonizare a politicilor și a standardelor. Uh, și ajungem la problema foarte importantă a cooperării interregionale. Să nu ne uităm numai la Europa, așa cum facem de ani de zile, ci să ne uităm și la sistemul um, african. Avem relații cu Organizația tatelor Africane și Comisia este foarte interesată să uh, deschidă un teren de cooperare cu um, uh, organismul de protejare a drepturilor omului din, uh, Liga, din cadrul Ligii Arabe. obiectivele noastre pe termen lung trebuie să se axeze pe aceste priorități comune pe care le avem la nivel internațional. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să completez și acest punct. Mulțumim foarte mult și să sperăm că acest lucru ne va permite să avem o conștientizare suplimentară a guvernelor față de nevoia de a susține această comisie importantă. Cu toții ne angajăm în acest sens, toate grupurile politice merg în acest sens și eu în numele acestei uh, subcomisii fac acest lucru. Vom continua această muncă împreună. Vă mulțumesc pentru prezență. Facem o pauză de 5 minute până când următorul uh, invitat, uh, domnul Ghimor, să, fie, să, să ajungă în sală. Ya vamos bastante tarde, así que... Vă frumos, timpul ne presează. Le ruego tomen asiento. Vă rog frumos să luați loc. Ya nos acompaña el señor Imon Gil. Și iată că domnul Imon Gilmore trimis special al Uniunii Europene pentru pace în Columbia, este alături de noi. Eh, nos acompaña también eh, y copreside con nosotros. Și alături de mine, domnul Luis de Grande va fi copreședinte, este președinte al, Com al Comisiei pentru Relațiile Comunitatea Andină și după cum știți, procesul de pace în Columbia este deosebit de important are o importanță deosebită, o adevărată prioritate. Îl urmărim îndeaproape, cu mult interes și toate negocierile uh, de anul trecut în acest proces de pace. Dacă vă amintiți, noi am avut o, o rezoluție pentru a sprijini acest proces de pace și mulți dintre noi am avut ocazia să călătorim în Columbia pentru a vedea la fața locului care este situația și înainte de a da cuvântul domnului Gilmore, am să-l invit pe domnul de Grandes, evident, să ia cuvântul și aș dori să vă spun, de asemenea, că alături de noi se află și uh, ambasadorul Columbiei în Bruxelles și vreau să mulțumesc tuturor pentru prezență și vom încerca să recâștigăm un pic de timp, să utilizăm timpul în mod eficient. Mai întâi, domnul Luis de Grandes, să aveți cuvântul, vă rog. Muchas gracias, presidenta Valenciano. Mulțumesc, doamna președinte. Pentru mine, ca și președinte al relației, Comisiei Relațiilor cu Comunitatea Andină, adevărată plăcere să fiu de față și am avut ocazia de mai multe ori, uh, domnule Gilmore, să vă ascult în Parlamentul European. Și evident, doresc de asemenea să urez mult uh, bun venit, așa cum spunea și doamna președinte, domnului ambasador al Columbiei, care întotdeauna a fost prezent în momentul în care am discutat subiecte legate de uh, țara sa, dar nu numai, ci și subiecte uh, care sunt legate de țări învecinate. Și vreau să-ți mulțumesc pentru că m-ai uh, cooptat ca și copreședinte uh, pentru că e un subiect deosebit de important pentru noi și vreau să-ți mulțumesc pentru această colaborare. Așa cum a spus doamna președinte, adevărul este că procesul de pace Uh, care a fost demarat între guvern și FARC este unul foarte important și poate că nu trebuie neapărat să venim cu adjective pentru a-l califica. Voi face poate acest lucru, dar la momentul potrivit. Și cred că acum cel mai important este ca domnul Gilmore să ne facă o prezentare și trebuie să-l ascultăm în așa fel încât să știm exact care sunt dificultățile, ce s-a întâmplat în, ultimele, în ultima vreme, în acest proces atât de complex și atât de important. Și așa cum spunea și doamna președinte, noi vom continua munca noastră nu neapărat din obligație, ci din devotament, pentru că avem speranța că acest proces va ajunge la bun sfârșit. Nimic mai mult și aveți cuvântul. Domnul Gilmore, vă rog, aveți cuvântul. Muchísimas Mulțumesc. something I do, yes. Um, chairperson. Doamnă președinte, stimați membri, excelență, este un privilegiu să fiu în această dimineață aici pentru a vă vorbi. Permiteți-mi să încep cu prezentarea propriului meu rol și cu stadiul actual al procesului de pace din Columbia. Sunt conștient că mă aflu în subcomisia privind drepturile omului și mă voi opri la aspectele legate de drepturile omului în cadrul acestei discuții. Am fost numite către înaltul reprezentant ca trimis special pentru um, procesul de pace în Columbia în noiembrie. După cum știți, Uniunea Europeană și mai ales înaltul reprezentant și-au exprimat uh, sprijinul pentru negocierile de pace care au avut loc la Havana începând cu 2012 pentru a exprima în mod practic sprijinul uh, politic uh, al Uniunii Europene față de acest proces, mi-a cerut să uh, preiau această funcție de trimis special. M-am deplasat în Columbia de mai multe ori, de la numirea din noiembrie. Am călătorit și la Havana, unde m-am întâlnit cu toate echipele de negociere și cu uh, intermediarii a procesului de pace, fie că sunt din Cuba sau din Norvegia. În ceea ce privește stadiul actual al procesului de pace, se prevede încheierea unui acord între guvernul colombian și FARC. Sper că acesta va fi încheiat cât mai rapid. Acum câteva săptămâni, când eram la Havana, am avut senzația că cele două echipe de negociatori uh, sunt cu adevărat uh, um, hotărâte să încheie un acord final. După cum știți, s-au făcut progrese substanțiale pe majoritatea punctelor aflate pe uh, ordinea de zi. Punctul care ocupă atenția negociatorilor în prezent se referă la um, problemele legate de sfârșitul conflictului, uh, inclusiv cetarea focului bilaterală și uh, o rezolvare a situației armelor. Sper că această fază a discuțiilor se va încheia într-un viitor cât mai apropiat și că se va ajunge la un acord final. Și astfel se va încheia unul dintre cele mai îndelungate conflicte de pe planetă. Conflictul cu forțele FARC a durat, durează deja de peste 50 de ani 200 uh, de oameni și-au pierdut viața, 6 milioane de persoane au fost deplasate, au fost rămutate. După cum știți, acum câteva luni a fost emisă o declarație prin care se spunea că, se va, că vor începe negocierile între guvern și ELN. Aceste negocieri nu au început încă. Guvernul a spus foarte clar că uh, își dorește un, uh, să, să, să se pună capăt uh, răpirilor. După cum știți, a avut loc acum două săptămâni uh, o serie de incidente destul de grave, odată cu răpirea a trei jurnaliști. Și astfel, acest element din proces a suferit un regres. A treia parte a acestei ecuații privind violența din Columbia este dată de violența rezultată din uh, forțele paramilitare uh, sau din uh, rezultată din um, partea um, celor implicați în traficul de droguri, cum vreți să-i numiți. În ultimele luni, am asistat la atacuri îngrijorătoare împotriva militanților pentru drepturile omului, împotriva activiștilor din mișcările sociale și știu că Parlamentul European și membrii Parlamentului European și-au exprimat îngrijorări puternice în acest sens și au comunicat um, opiniile lor ferme către guvernul columbian. În întâlnirile pe care le-am avut cu membrii guvernului din Columbia și mai ales cu ministrul ministrul de interne am ridicat și eu aceste probleme, mi-am exprimat îngrijorarea, îngrijorarea care este împărtășită în întreaga Uniune Europeană și Parlamentul European pe marginea acestor aspecte am subliniat preocupările pe care le avem față de uh, situația militanților pentru dreptul omului și față de situația în general a drepturilor omului în Columbia. În uh, cursul reuniunilor pe care le-am avut în Columbia, m-am întâlnit nu numai cu autoritățile guvernamentale, ci și cu reprezentanții ai opoziției, inclusiv uh, fostul președinte Rive și uh, partidul său, care și-au exprimat opoziția față de multe aspecte din uh, negocierile de pace care au loc în prezent. M-am întâlnit de asemenea și cu o serie de organizații din societatea civilă, ONG-uri, persoane care uh, lucrează cu victimele, persoane care lucrează cu diferite mișcări sociale și persoane care intervin în multe domenii în afara Bogotei. Și acești, aceste persoane mi-au oferit o perspectivă mai largă asupra procesului în sine asupra impactului său asupra publicului și asupra așteptărilor pe care le au oamenii în diferitele uh, categorii sociale, așteptări față de acest proces de pace. Și cred că este o parte importantă a muncii mele, pentru că rolul care mi-a fost acordat de către înaltul reprezentant este să intervin în sprijinul implementării acordului în momentul în care acesta va fi încheiat. Și în acest scop, așa cum știți, Uniunea Europeană pregătește mm, o serie de instrumente care vor fi uh, puse în aplicare în momentul în care acest acord va fi semnat și încheiat pentru a-i sprijini implementarea. Dintre acestea, uh, foarte important este fondul Uniunii Europene. Uh, mai multe state membre au decis să contribuie la acest fond. Acest fond a fost aprobat de către Comisie și um, va intra în aplicare în momentul în care acordul final va fi semnat. În altul reprezentant a mm, vizitat Columbia în mai uh, între 24 și 25 am însoțit-o, a avut mai multe reuniuni, uh, inclusiv o întâlnire foarte lungă cu președintele, s-a întâlnit și cu ministrul de externe, cu, ministrul cu viceministrul de apărare, uh, și uh, cu ministrul responsabil de rezolvarea conflictului. Uh, am avut discuții bune privind contribuția pe care Uniunea Europeană poate să o aibă la, implement, la implementarea acordului de pace atunci când acesta va fi semnat. Doamna Mogherini a anunțat că contribuția totală financiară a Uniunii Europene față de procesul de pace din Columbia se va ridica la 575 de milioane de euro și va include fondul uh, uh, Uniunii Europene plus un, o linie de uh, împrumut care va fi deschisă uh, Columbiei. Uh, cred că Columbia a salutat uh, nivelul angajamentului Uniunii Europene față de implementarea procesului de pace, față de implementarea acordului de pace în momentul în care acesta va fi încheiat. Sigur că există foarte multe provocări care trebuie să fie depășite, provocări legate de continuarea violenței, legate de aprobarea la nivel public, de ratificarea uh, acordului de pace atunci când acesta va fi încheiat și, sigur, toate provocările economice care sunt asociate cu acest proces. O mare parte din uh, contribuția financiară a Uniunii Europene se va concentra către dezvoltarea rurală, către zonele rurale, către îmbunătățirea infrastructurii în zonele care au fost afectate uh, foarte grav de către acest conflict. În acest scop uh, am avut întâlniri și cu reprezentanți ai autorităților locale, m-am întâlnit cu guvernatori și cu echipele lor pentru a vedea cum se va face implementarea practică a măsurilor pe care le preconizăm. Mă voi opri aici pentru un moment și uh, voi răspunde la eventualele întrebări pe care le veți avea. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Gilmor. Ramon Jauregui, finalmente. Mai întâi am să dau cuvântul uh, colegului nostru Jauregui, care până la urmă a reușit să ni se alăture. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Acum două săptămâni am avut ocazia, împreună cu domnul Gilmore și uh, să particip la o întâlnire foarte interesantă în Bogota, în ceea ce privește procesul de pace. Și vreau să încep prin a vă mulțumi, domnule Gilmore, pentru rolul dumneavoastră. Eu cred că suntem mult mai prezenți decât ceea ce credem în, decât credem în acest uh, proces de pace. Și vreau să mulțumesc uh, și doamnei Mogherini pentru că v-a numit uh, uh, trimis special pentru acest proces de pace. Vă puteți bucura de tot sprijinul din partea Parlamentului nostru. Evident că există trei aspecte care mie mi se par importante și trebuie să fie subliniate deocamdată, pentru că trebuie să facă parte din analiza noastră față de acest subiect. Mai întâi, mai întâi trebuie să ajutăm în așa fel încât pacea să fie semnată, cine știe, poate chiar luna viitoare. Am avut ocazia să discutăm cu domnul președinte Santos. Clar că există un optimism important în Columbia în ceea ce privește șansele de semnare rapidă a acestui acord împreună cu FARC. Să sperăm, de ce nu, în luna iulie. Eu cred că eforturile noastre acum trebuie să aibă drept scop să uh, ducă la o semnare a acestui acord și de aceea uh, nu trebuie ca viziunea noastră să fie distorsionată de, aș spune eu, efecte colaterale. Semnarea acestui acord este element cheie și poate că de aici uh, vom reuși să ajungem și la o declanșare a unui proces similar cu, uh, cealaltă, um, cu celălalt organism. Însă, deocamdată, ceea ce contează este semnarea acestui acord cu FARC și vreau să subliniez faptul că echipele de negociatori trebuie să încheie aceste negocieri și să se ajungă la un set întreg de criterii clare. În al doilea rând, trebuie câștigat referendumul. Și vreau să vă spun că ambianța socială în această țară este îngrijorătoare. Îngrijorătoare. Referendumul nu este decât o legitimizare a întregului proces. Prin referendum se pun capăt îndoielilor. Bine, însă există totuși o opinie publică foarte atentă și sensibilă la discursul opoziției din partea fostului președinte Uribe și care consideră că aceste concesiuni care au fost concesii care au fost făcute sunt excesive. Și deci, Referendumurile au demonstrat de multe ori, uh, s-a văzut asta în istorie și s-a văzut chiar și recent, de multe ori, referendumurile uh, pot duce la surprize incredibile și nu exclud posibilitatea ca, uh, eu știu, nu știu, în octombrie, în noiembrie, dacă atunci se organizează un referendum în Columbia, atunci poporul să spună că nu. Pentru că vă puteți imagina atunci ce s-ar întâmpla uh, dacă dintr-o dată s-ar acorda o, o, o legitimitate acestor, uh, acestor forțe FARC. Uh, ce poate face Parlamentul? Ce poate face Parlamentul European? Ei bine, noi putem să ajutăm, să convingem poporul din Columbia despre faptul că, bun, pacea aceasta poate nu e perfectă, însă e pace. Niciun proces de pace nu poate fi perfect. Nu, niciun proces de pace nu se încheie așa ca în povești. Nu. Întotdeauna există loc de critică, de, de, de uh, nemulțumire, însă perspectiva istorică și de altfel este și intervenția pe care am făcut-o în colocviu pe care l-am avut cu domnul Parde și cu domnul Gilmor în uh, Bogota, este că istoria își va aminti că anul 2016 a fost anul în care s-a semnat acordul de pace și care au pus capăt a 60 de ani de război. Și detaliile vor fi uitate de istorie. Acum detaliile contează, ce drept. Acum, Parlamentul în acest sens și aș dori să mă refer la uh, cei doi președinți, domnul de Grantes și doamna Valențiana. Ce putem face noi este ca și Comisia AFET și subcomisia noastră, nu uitați că programăm o vizită importantă a Parlamentului European, care să vină și să ajute întregul proces. Eu știu, eu cred că ar trebui să avem o delegație de 12-15 deputați uh, europeni care uh, să meargă la Medellin, să meargă la Bogota, să meargă să poată exprima cu o voce clară sprijinul nostru față de acest proces de pace. Asta e o, ar fi o primă inițiativă. Acum, dacă la finalul acestui an o ajungem și semnăm această pace, atunci urmează perioada post-conflict. Și aici lucrurile pot să se complice, pentru că e o, există o adevărată nevoie de reconstrucție, o nevoie imensă de reconstrucție. Și atunci Uniunea Europeană trebuie să poată răspunde acestei provocări, să vedem exact în ce fel și cum putem ajuta. Evident, avem experiență în domeniu, însă în mare parte va trebui să ne dăm seama că trebuie să ajutăm la recrearea unui stat într-o țară în care nu mai există stat și în care, în mod fizic, statul nu mai e prezent în multe regiuni Uh, regiunile au trebuit să-și creeze un fel de mini-stat. De aceea, totul trebuie regândit, nu numai la nivel de infrastructură, nu numai la nivel de transformare a utilizării anumitor terenuri, terenuri care acum pot deveni terenuri agricole. Nu, ci faptul că e nevoie de o adevărată cultură de guvernanță, de, uh, de intervenție a autorităților, care deocamdată a dispărut în Columbia. Capitalul uman este foarte bogat, bogățiile, uh, resursele naturale sunt foarte, foarte mari și Columbia are toate șansele să devină una dintre cele mai mari și mai importante țări din întreaga America Latină. Dar pentru asta trebuie mai întâi să facem acești prim pași despre care uh, am, uh, am vorbit adineaori, așa că vreau să-i mulțumesc domnului Gilmore pentru prezența sa și pentru felul în care ne reprezintă. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul de Grandes. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc domnului Gilmar pentru prezența și pentru cuvintele sale. Și mă bucură foarte mult faptul că aveți această viziune atât de plină de speranță pentru că eu, sincer să vă spun, n-am așa de multe speranțe, deși am dorința să se ajungă la o îndeplinire a acestor speranțe. Procesul acesta de pace uh, a fost condus cu mult curaj din partea președintelui Santos și avea două elemente cheie. Mai întâi, termenii de redactare ale acestui acord și s-a preluat spiritul de muncă de la noi, din Uniunea Europeană, că nimeni nu trebuie să piardă sau să câștige și să pot, putem include toate elementele într-adevăr importante. Și, evident, calendarul. Acum, prima mea îngrijorare este că timpul ne presează și N-ar trebui ca să, da, să dăm impresia că e o negociere în plus față de celelalte, ci trebuie să ajungem la ceva concret imediat. Și așa cum spunea și colegul meu, uh, va veni și perioada de după acord, care evident va mobiliza foarte multe forțe și foarte multă energie. Opinia publică din Columbia trebuie să fie foarte atentă, pentru că e clar că FARC vor putea eventual la un moment dat să utilizeze un fel de strategie tactică de negociere a unui proces de pace pentru a-și întări poziția și că, de fapt, opinia publică e de părere că aceste forțe FARC nu își doresc într-adevăr un proces de pace, ci e ceva foarte oportunist. Trebuie să fim conștienți de faptul că aceasta este poate ultima șansă pentru acest proces de pace Există factori interni, externi care pot influența. Și mai sunt și alte elemente care sunt importante pentru a ajunge la un rezultat. Credibilitatea întregului proces. Să fie foarte clar faptul că tot ceea ce ține de impunitate nu poate, fi, face, nu poate să facă parte din procesul de pace. Și apoi, ideea că, în orice caz, va exista o perioadă de tranziție în care nu vom mai tolera niciun fel de impunitate și că vor exista acțiuni la nivel juridic. Deci este absolut indispensabil ca cei care trebuie să fie trași la răspundere să fie trași la răspundere. Pentru că știm că există tendința de a negocia pentru a scăpa de anii de închisoare. Însă e vorba de răspunderi. Și răspunderile acestea trebuie să fie recunoscute și trebuie să fie și asumate. Și evident, da, asta se poate întâmpla în politică, se poate întâmpla, eu știu, nu știu, așa cum s-a întâmplat în alte țări, San Salvador și așa mai departe. Asta este istoria și de aceea nu trebuie să pierdem din vedere acest punct. E clar că trebuie să recuperăm credibilitatea pentru acest proces de pace. Trebuie să recâștigăm timp. Trebuie să facem în așa fel încât opinia publică să nu preia mesaje care, care le spun că totul este de fapt o strategie, o tactică și că de fapt FARC profită de timp, câștigă timp și că nu își dorește absolut deloc să încheie acest proces de pace. Deci, mă bucur, mă bucur să constat că domnul Gilmore are o viziune plină de speranță pozitivă și domnul colegul nostru, domnul Haureghi, de asemenea, a mers în acest sens și uh, uh, a insistat asupra faptului că rezultatele trebuie să fie tangibile imediat. E clar că poți să-ți dai seama că poate cel mai important nu e neapărat să fie ceva imediat, pentru că referendumul uh, va trebui să valideze un rezultat credibil. Nu poți să co- convoci un referendum știind încă de la, la bun început că îl vei pierde, nu? Ar fi un adevărat dezastru. Și ma- mare parte din angajamente nu se știe exact dacă acestea pot fi organizate în timp și cum anume vor fi uh, organizate treptat în timp. Eu cred că mai întâi trebuie făcut acordul politic între diferitele entități implicate, fără a avea neapărat o presiune de a semna ceva cu orice preț imediat. Pentru că procesul trebuie să fie credibil. În fine, vă mulțumesc foarte mult și mie mi se pare că prezența dumneavoastră, munca dumneavoastră, acțiunea dumneavoastră la fața locului e ceva foarte valoros și vreau să dau cuvântul eventual și colegei mele, vicepreședinte pentru, uh, a delegației pentru relațiile comunitatea andină, care este prezentă în sală. În orice caz, vreau să vă mulțumesc încă o dată că sunteți pentru poporul din Columbia și pentru procesul de pace din Columbia. Mulțumesc, domnule Grace. S-a cerut cuvântul doamna Bilbao. Am mai cerut cuvântul doamna Lockbiller și doamna Rodriguez. Însă cel mai important e ca și domnul Gilmore să poată să răspundă la întrebări. Așa că dacă aveți observații și întrebări, cât mai repede cu putință, pentru că va trebui să încheiem cât de curând acest, uh, acest punct. Uh, cred că ne-a mai rămas doar o jumătate de oră la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Înainte de toate, aș dori să vă mulțumesc pentru organizarea acestei ședințe și vreau să mulțumesc și domnului Gilmore pentru munca depusă și pentru contribuția sa la procesul de pace. Încă din primul minut am pariat pe acest proces de pace când s-a vorbit despre el, pentru că eu cred că este foarte important. Columbienii au nevoie de acest proces de pace, sunt obosiți de atâta război și trebuie să facem și un calcul. Cât valorează pacea? Eu cred că pacea e mult mai importantă. Și după ce v-am ascultat, aș dori să vă adresez Câteva întrebări concrete. Dumneavoastră ați discutat cu diferite, diferiți reprezentanți din partea ONG-urilor, din partea partidelor politice. Cum anume societatea percepe acest proces de pace în momentul de față? Care este ambianța, sensibilitatea față de acest proces de pace? La nivel social mă refer. În al doilea rând, cu toții știm că există partide politice, mai ales cel al fostului președinte Uribe, care sunt, uh, se opun acestui proces de pace. Și aș dori să știu dacă îmi puteți spune dacă eventual ar fi necesar să lucrăm și la nivel de partide politice, în așa fel încât acest proces de pace să poată avansa și să poată ajunge la bun sfârșit. În al treilea rând, ați discutat cu reprezentanții ai victimelor. Care este poziția acestor asociații de victime în acest proces de pace? colaborează suficient cu aceste, cu aceste organizații în momentul în care uh, abordați anumite subiecte în procesul de pace și aș dori să știu, dincolo de semnarea acestui acord, cum anume aceste asociații se vor poziționa ulterior. Și în final, aș dori să știu, plecând de la munca noastră, de la viziunea pe care o aveți față de Columbia, de intervențiile și interacțiunile pe care le-ați avut cu toți actorii în ultimele luni, știm că există anumite acte de încălcare a drepturilor omului, chiar și împotriva unei comunități, comunitatea afrocolumbiană. Aș vrea să știu, după părerea noastră, care este cauza? Și, în al doilea rând, ce credeți că putem face noi în Parlamentul European pentru a face în așa fel încât acest proces de pace să fie încununat de succes? Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Lockbiller. Mulțumesc, doamnă președinte. Și aș dori să vă mulțumesc uh, și dumneavoastră pentru activitate și pentru, de, pentru introducerea dumneavoastră. Voi relua Uh, mă voi baza și pe ce a spus anteorbitoarea mea. Avem din ce în ce mai multe atacuri asupra sindica, uh, sindicaliștilor, activiștilor uh, și de multe ori persoane de stânga. Se spune de multe ori că sunt bande de criminali, spune, spun, spune, spun miniștrii că nu sunt paramilitari, ci că sunt organizații pur criminale creșterea acestor atacuri um, are o influență asupra procesului de pace? Procesul de pace pare să fie și negocierile de pace pare să progreseze foarte încet pentru că este vorba despre reintegrarea celor din FARC în viața politică. În anii 90 după legalizarea gherilei M19 s-a ajuns uh, la mai multă uh, violență. Au fost uh, ucise o serie întreagă de persoane. Și apoi o întrebare concretă. Dacă se ajunge la un astfel de acord de pace, va fi posibil să se urmărească penal încălcările drepturilor omului de ambele părți? Și o ultimă întrebare. Când uh, comparăm cu alte procese de pace din Columbia, se pare că multe organizații de femei și asociații de femei sunt implicate în, um, în această reconstrucție și, și reintegrare post-conflict. Puteți să ne confirmați asta? Mulțumesc. Señora Rodríguez. Mulțumesc, doamna Lucbiler. Doamna Rodriguez. Thank you so much. I will be very short. Mulțumesc, foarte pe scurt. Este un moment cu foarte multe conflicte în lume și este un semn pozitiv să avem acest proces în Columbia. Întrebarea mea se referă la justiție. Ce părere aveți despre uh, faptul că cei care au comis crime împotriva umanității trebuie să fie în fața, unui, uh, în fața unei instanțe, în fața unui tribunal. Este foarte greu să ai pace fără justiție. Uh, vorbind despre uh, domnul de Grandes vorbea despre uh, responsabilități. N-am înțeles exact la ce vă referiți. Da, e... Eh, Mulțumesc tuturor pentru faptul că ați intervenit foarte succint. Și acum domnul Gilmar are cuvântul. Uh, thank you very much again, uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, am avut plăcerea să mă întâlnesc cu domnul Haureghi în Bogota. Și aveți dreptate, evenimentul respectiv, uh, forumul american, ne-a oferit o oportunitate pentru a discuta despre termenul lung, despre potențialul economic um, al unei um, Columbii pașnice. Am, uh, în ultima vizită din Columbia am fost la trei evenimente care uh, um, puneau accentul pe dividendul economic de care poate beneficia uh, Columbia în urma unui acord de pace. Sunt de acord cu ceea ce ați spus. Cred că prima prioritate este să ajungem să avem acest acord cu FARC. Uniunea Europeană nu este implicată în negocieri în sine, nu suntem intermediari, nu avem uh, niciun rol. Guvernul cubanez și cel norvegian au jucat un rol uh, extraordinar în a sprijini uh, negocierile, a oferi asistență și așa mai departe. Noi nu suntem implicați în negocierile directe, e drept, dar am avut oportunitatea la Havana să discut cu negociatorii de ambele părți, să îi ascult referitor la ce poate face Uniunea Europeană pentru ca acest uh, acord să fie încheiat și m-am bucurat să pot uh, coopera cu alții pentru a obține asta. În ceea ce privește referendumul, este important să fie câștigat, bineînțeles. Mai multe elemente intervin aici. În primul rând, trebuie să avem un acord pentru ca oamenii să poată vedea ce este în el. Dar există diferite forțe opoziția față de aceste uh, negocieri de pace care va interveni în această campanie, dar există probabil și o oarecare lipsă de interes, o oarecare ambivalență din partea unei părți a societății columbiene referitor la ce se întâmplă. Și cred că este important ca cea mai, o mare parte din uh, societatea columbiană să fie implicată în acest proces și să înțeleagă importanța de a-l uh, aproba de drepturile, om, de drepturile omului. Uh, delegația Uniunii Europene la Bogota uh, a emis o serie de declarații în care ne exprimăm îngrijorarea față de uh, creșterea numărului de atacuri asupra activiștilor de drepturile omului. Am discutat asta și cu ministrul de interne și am fost foarte impresionat de abordarea pe care a luat-o pentru a aborda și pentru a combate aceste atacuri asupra activiștilor de drepturile omului. Sunt chestiuni de aplicare a legii, sunt chestiuni și de aducere în fața instanței, de punere sub acuzare și va trebui să se continue, bineînțeles, cu acestea. Una dintre consecințele finalizării sau încheierii conflictului cu FARC va fi faptul că vor fi disponibile resurse tocmai pentru a combate acest nou tip de violență. Doamna Lochbiller a vorbit și ea despre atacurile asupra activiștilor de drepturile omului și asupra sindica sindicaliștilor. M-am întâlnit cu reprezentanți din toate federațiile de sindicaliști și de sindicate. Le-am ascultat îngrijorările. Ați întrebat când va avea loc un acord de încetare a focului. Va fi foarte greu, e foarte greu să punem, să, punem, să stabilim o dată uh, și poate nici măcar nu este util să spunem noi o dată acum, dar cred că este, uh, data aceasta este destul de apropiată. În urmă cu două săptămâni am vorbit cu negociatorii și asta a fost uh, impresia pe care am avut-o. Există un element specific al Uh, negocierilor care se referă și la chestiuni de gen și la participarea femeilor, nu numai în procesul de pace, pace în sine, cât și în um, munca politică ce stă în spatele uh, acestui proces de pace. Și, și aici cred că uh, reprezentanții Uniunii Europene și a Parlamentului European vor putea să contribuie. Nu în ultimul rând în ceea ce privește justiția. După cum știți, uh, s-a ajuns la un acord privind uh, justiția de tranziție, să-i spunem așa. Trebuie să ne întrebăm ce încercăm să obținem. Cred că realizarea cea mai mare sau obiectivul principal al acestui acord trebuie să fie sfârșitul violenței din experiență, când încerci să pui capăt unui conflict, trebuie să se facă compromisuri. Se fac sacrificii, sacrificii aranjamente de tranziție referitor la chestiuni de justiție, de cum sunt tratați cei care au um, făcut anumite infracțiuni. Poate că um, nu sunt uh, soluții satisfăcătoare pentru un purist uh, juridic, dar sunt genul de compromisuri care se fac pentru a pune capăt unui conflict. Și trebuie să nu uităm asta. Premiul este o societate pașnică în Columbia. Punerea, sfârșirea acestui uh, conflict și Asta este, asta este ce ne dorim, obiectivul final. Mulțumesc. Thank you very much. Eh, me un segundo porque... Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze o secundă pentru că domnul ambasador de, al Columbiei dorește să facă o scurtă intervenție. Vă rog. Gracias, presidenta. Solamente un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Doar un minut pentru a mulțumi uh, pentru sprijinul ferm al Uniunii Europene și al instituțiilor europene față de, din partea Consiliului, din partea Comisiei Europene, din partea Parlamentului și, evident, din partea grupurilor politice, fără niciun fel de distinție, față de acest proces de pace, față de aceste eforturi curajoase și față de această negociere politică care deja a durat mult prea mult. Și dacă îmi permiteți, aș adăuga o informație față de cele spuse până în prezent. Astăzi dimineață a fost adoptat în Senatul Republicii din Columbia, în ultima dezbatere, deci ultima decizie necesară pentru ca reforma constituțională necesară, în așa fel încât să putem aplica concret viitorul acord de pace, să poată să intre în vigoare. Senatul a aprobat reforma constituțională necesară, 51 de voturi pentru, 16 împotrivă. Și Dumneavoastră care sunteți oameni politici, înțelegeți foarte bine ce înseamnă acest lucru. Știți care sunt zgomotele și zvonurile, uh, ceea ce se spune în stradă, însă, la urma urmei, ceea ce contează sunt deciziile care se iau și care corespund realității. Și aceste decizii se iau în parlamente acum câteva săptămâni în Camera Reprezentanților, în întreaga mișcare de reconciliere, textul final al reformei constituționale de asemenea a fost uh, aprobat, 89 de voturi pentru, 17 împotrivă. Deci, asta demonstrează că ne aflăm într-o democrație cu dezbateri, o dezbatere uh, aprofundată și decizia a fost luată în mod uh, politic, în mod democratic, cu majoritate, ceea ce demonstrează progresul înregistrat. Uh, e vorba de eforturi semnificative pe care trebuie să le susținem. Și un al doilea aspect pe care vreau să-l prezint este că în această reformă constituțională s-a introdus o modificare în ultimele zile. Intrarea în vigoare a acestei reforme constituționale va fi absolut imediată, cu începere de astăzi iar modificarea este ca această intrare în vigoare care să-ar permită președintelui să poată să beneficieze de puteri extraordinare timp de șase luni de zile pentru a adopta proiecte de lege necesare pentru a putea implementa cât mai curând proiectul de pace cu FARC, în mod normal se adoptă prin procedură obișnuită, însă s-a introdus această modificare pentru că această reformă constituțională să intre în vigoare doar atunci când acordul de pace încheiat cu FARC uh, va fi definitiv. Deci, dorim să însoțim acest proces de pace și pariem în mod clar și serios uh, pe faptul că până la urmă opinia publică, poporul, prin referendum, este cel care va valida acest acord încheiat cu FARC. Și că odată ce aceste negocieri sunt încheiate, întregul pachet, întregul pachet dincolo de toate dezbaterile politice care au avut loc până în prezent, va fi prezentat în mod extrem de transparent tuturor cetățenilor și atunci cetățenii din Columbia vor avea ocazia să se pronunțe. Sperăm noi în mod pozitiv. Și abia de atunci încolo va intra în vigoare acest mecanism de reformă constituțională care tocmai a fost adoptat astăzi. Mulțumim foarte mult, domnule ambasador, să sperăm că Drumul va fi mai ușor de azi încolo și, în orice caz, că veți avea veștile bune pe care le așteptați de atât de multă vreme, cel puțin în ultimele decenii. În orice caz, vă mulțumesc tuturor pentru prezență.